Buenos días. Good morning, sirs. Bună dimineața, domnilor și domnilor. Renaudamos, renaudamos la sesión. Haideți uh, așadar să reluăm uh, ședința noastră și vă propun să începem cu punctele 9 și 10 de pe ordinea de zi. Ambele puncte uh, vor fi tratate în comun. Punctul 9 se referă la modificarea regulamentului 1060 pe 2009 privind agențiile de rating de credit, iar punctul 10 se referă la coordonarea actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori imobiliare. și a directivei 2011-61 privind administratorii fondurilor de investiții alternative în ceea ce privește încrederea excesivă acordată ratingurilor de credit. Edificia. Sin más dilación, cedo la palabra al ponente de... Fără a mai discuta prea mult, doresc să dau cuvântul raportorului, Leonardo Dominici. Eh, le chiedo... Eh, Mulțumesc, domnule președinte. câteva cuvinte referitor la modul în care uh, se vor desfășura lucrările. Aș vrea să știu cât timp am la dispoziție, pentru că nu știu cât de succint să fie o introducere. Aș vrea să fiu succint pentru că aș dori să aud părerea colegilor noștri. Și apoi, la sfârșit, aș avea nevoie de puțin mai mult timp la sfârșit pentru a putea răspunde. Deci aș vrea să știu care este timpul care m-a fost alocat. Media. Până la ora 10.30 avem timp pentru această dezbatere. Deci la 10.30 trebuie să încheiem punctual, pentru că atunci ni se alătură ministrul ungar pentru economie. Cât timp aveți nevoie pentru răspunsul noastră de încheiere? Cam 5 minute am nevoie. 5 până la 7 minute. Colegul nostru ne spune că nu se interpretează. Domnul Gozes uh, ne-a spus că există două puncte care trebuie discutate înainte de 10.30. Deci, până la 10.30 trebuie să tratăm două subiecte. Da, dar le vom trata în comun. Le tratăm împreună. Estamos, entonces Bene, tiene la palabra, yo le garantizo, señor Domenici. Așadar, aveți 10 uh, minute înainte de 10.30, domnule Domenici, pentru a trage concluziile. Bun, voi încerca să fiu succint pentru că, după cum spuneam și înainte, doresc să aflu părerea colegilor mei uh, referitor la aceste subiecte. aveți și expunerea de motive uh, referitoare la acest text și importantă este întrebarea referitoare la dacă Parlamentul ar trebui să aibă un rol de susținere sau mai degrabă ar dori să consolideze anumite aspecte care se regăsesc în propunerea Parlamentului sau poate Parlamentul dorește să joace un rol prin care se încearcă să se facă noi propuneri astfel încât propunerea să fie dezvoltată și mai mult. Eu cred că cel mai bine ar fi să urmăm ultima cale pe care am propus-o, respectiv să mai adăugăm ceva la propunerea Comisiei. De aceea, este foarte importantă această dezbatere între noi. Am avut deja un schimb de opinii cu Comisia, am uh, avut și o ședință a raportorilor din umbră la Strasburg, iar propunerile pe care le-am făcut în calitate de raportor sunt cunoscute de toată lumea. Sigur, pot să le mai prezint. Se dorește o definire nouă a termenului și a activității de rating, ar trebui să fie tratată ca un serviciu de informații, apoi să se țină cont în special de rating în contextul datoriilor suverane, apoi uh, propunerile care sunt deja în propunerea Comisiei să fie consolidate, deci să nu uh, se apeleze foarte mult și cu prea multă încredere la agențiile de rating externe, Apoi, trebuie să existe o independență cât se poate de clară a agențiilor de rating, cu privire mai ales la posibile conflicte de interes, fie că este vorba de relațiile între agențiile de rating sau între agențiile de rating și alte întreprinderi care uh, solicită rating. De asemenea, se dorește o concurență mai puternică Propunerea Comisiei pornește de la un principiu al rotației. Poate că aceasta este complex în aplicare, însă este, un, o, abord, este o abordare justificată. Și sigur, au mai fost făcute și alte propuneri să se ajungă la o deschidere a pieței pentru agențiile de rating și de asemenea să existe posibilitatea ca noi întreprinderi să intre pe piață, agenții de mai mici dimensiuni, și, în fine, necesitatea a necesitatea unei uh, calități îmbunătățite de rating. Eu, personal, subliniez uh, mai ales un punct și anume uh, mă interesează în mod special datoriile suverane. Deci, posibilitatea de a interzice ratingurile privind datoriile suverane nesolicitate. Comisia Europeană se gândește de asemenea la înființarea unui uh, organism independent, unei agenții independente, care să uh, aprecieze bonitatea instituțiilor financiare europene. Sigur, există și alte propuneri uh, cu privire la alte aspecte, cum ar fi deschiderea pieței, apoi posibilitatea ca concurența să fie sporită, obiectivul ca această situație de oligopol să fie spartă, de asemenea, să se dea anumite recomandări, să se facă anumite recomandări cantitative în ceea ce privește cotele de piață sau interdicția, de exemplu, unei participații încrucișate a agențiilor de rating. Toate acestea sunt propuneri care uh, sunt menite de a deschide dezbaterea, de a se merge pe direcția pe care a propus-o Comisia, dar haideți să vedem care sunt propunerile noi, ideile noi cu care puteți veni. Pentru că Parlamentul trebuie să vină cu ceva în plus, cu idei noi. Deci, din punctul meu de vedere, este foarte important ca aici, la comisia noastră, să tratăm acest subiect și le mulțumesc în avans colegilor uh, și raportorilor din umbră pentru contribuția lor. Și activitatea raportorului din umbră a fost foarte bună, foarte constructivă și cu siguranță așa va fi și în continuare. Și cu aceasta doresc să închei uh, introducerea mea și să dau cuvântul colegilor noștri. Mulțumesc, domnule Domenici. Acum este rândul uh, raportorilor din umbră să ia cuvântul. Domnul Gozes. Mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt uh, dintre cei care vrem să uh, regulamentăm această dezbatere și vrem de asemenea, în primul rând vreau să știu cât îmi dați ca timp de vorbire. Eu aș zice ca raportorii din umbră să nu aibă o limită în uh, ceea ce privește timpul de intervenție, dar să zicem 5 minute orientativ, 5 minute maxim pentru raportorii din umbră. Mulțumesc! E în regulă pentru dumneavoastră? Da, da, eu merg. Pentru mine e destul și două minute, dacă vreți. Bun. Știți că am fost raportor pentru cele două texte, primele texte pe tema agențiilor de rating. Uh, aceste texte care au introdus pentru prima dată o regulă pentru aceste instituții și am încercat să stabilim un sistem de supraveghere la nivel european. Am încercat să asigurăm și serviciul de serviciul de după vânzare, deci de um, servicii pentru clienți și am văzut că există prea multă inerție la punerea în aplicare a măsurilor, mai ales în ceea ce privește cele trei agenții cele mai importante de care se vorbește în ziare, care n-au fost de fapt acreditate decât pe 30 noiembrie 2011, deși depuseseră cererea în octombrie sau septembrie 2010. Textele care sunt în momentul de față în vigoare nu au fost aplicate în mod corect, iar uh, supravegherea care era prevăzută nu a fost de asemenea pusă în aplicare. Bineînțeles că din moment ce ele funcționează de avea din uh, începutul lui noiembrie, a trebuit ceva timp pentru a verifica dacă aceste agenții îndeplinesc toate condițiile pe care s-au uh, angajat să le îndeplinească în documente. În fața acestei situații, cred că este bine să fim realiști și să nu încercăm în momentul de față să creăm o, un regulament mult prea complicat, care cred eu că nu se va aplica niciodată. În uh, această lume există în general o inerție puternică din partea tuturor, atât din partea agențiilor de rating, a investitorilor sau a persoanelor care folosesc aceste uh, ratinguri, pentru care nu se găsește un acord și de fapt nu se mișcă nimic. Deci întrebarea singura adevărată care trebuie pusă cu privire la agențiile de rating este excesul dependenței noastre de ratingul lor în ceea ce privește lumea bancară și lumea asigurărilor. Așa cum ne propune comisarul, ar trebui să facem deci curățenie în aceste texte și dacă încetăm să adăugăm lucruri în textele noi, e mai bine. Pentru că se spune pe de-o parte că trebuie să ne dezintoxicăm de aceste agenții, ceea ce eu sunt absolut de acord, pe de altă parte, în textele noi se vorbește totuși tot timpul de aceste agenții și se face referire la ele. Deci trebuie să încercetăm această schizofrenie. Și în ziua în care vom putea să clarificăm această problemă de exces de dependență față de aceste agenții, atunci vom reuși să avansăm. Întrebarea e acum dacă trebuie să interzicem notele, notările, ratingurile care uh, nu sunt cerute. De ce? Pentru că este nerealist. Uh, întotdeauna când se întâmplă ceva, primești o notare, dar când uh, ești agent, când uh, depinzi de când nu depinzi de ele, chiar și atunci există o, o, un rating neoficial, pentru care poate chiar nu s-a cerut nimic, dar care totuși este oferit și aceasta duce la speculă. În momentul de față, însă, aceste agenții sunt mult prea sacre pentru noi și eu zic că trebuie să fie abordate după dreptul obișnuit și trebuie să fie tratate ca atare, așadar. Din punct de vedere al ESMA, ă, există pericolul ca această agenție să fie din ce în ce mai slăbită aceasta n-a fost prea apreciată nici de către brașa industrială, nici de către statele membre. Aceasta a fost voința, la, voința Parlamentului European și noi ne-am bătut pentru ea, iar acum ar trebui să luptăm pentru ca puterile acestei agenții să nu se um, reducă, pentru ca să nu se transforme într-o agenție fără nicio putere și fără nimic de zis. Iată deci ce cred eu că trebuie făcut, um, iar în ceea ce privește concentrările și um, procentul pe piață, cred că aceasta este altă discuție. Uh, pe, deci procentul pe care îl dețin aceste agenții. Important este ca ratingul să fie un informa, o informație și nu mai mult pentru investitori și pentru cei care participă în general pe piața financiară. În ceea ce privește celelalte uh, aspecte, cum ar fi datoria de stat, ar trebui ca agențiile să intervină însă la un într-o manieră periodică și dincolo de o dată fixă ar trebui să nu fie posibil să modifici ratingul. Da, știu că aceasta este foarte dificil, însă va trebui să existe un eveniment foarte dramatic pe piețele financiare pentru ca să se poată modifica aceste ratinguri. Acum este altfel. Agențiile pot modifica în orice moment ratingul pe care îl dau și bineînțeles că deși facem uh, bășcălie de aceste agenții, totuși trebuie să știm că agențiile în continuare au uh, diverse avantaje. Chiar și Franța, când a fost devalorizată, a reușit să împrumute însă uh, la o rată mult mai bună, deci interesul nostru ar fi poate să fim degradați la infinit, pentru ca să împrumutăm bani mult mai ieftin. Mulțumesc, uh, spune președintele. Mulțumesc, domnule Gozes. Acum, din partea ALDE, aș dori să-i dau uh, cuvântul domnului Oleșmit în locul uh, raportorului din umbră. Mulțumesc, domnule președinte, voi încerca să fac uh, tot ce pot, pentru că, de fapt, eu îl uh, înlocuiesc pe domnul Clint. Deci va trebui să fie mai... Va trebui să încerc să spun ce dorește el, pentru că el este în Asia. Mulțumesc, domnule Domenici, pentru raport, pentru discuțiile pe care le-am purtat deja și pe care le vom mai purta pe această temă. Domnul Clint ar fi vrut să reamintească de uh, Uh, slăbiciunea specifică a agențiilor uh, de uh, rating de credit. Și se bazează aici pe faptul că um, un, acest rating este oferit de către um, participanții la piețe. Pe de altă parte, piața aceasta este marcată de lipsă de transparență, de responsabilitate și de uh, lipsă de, și de conflicte de interese. Uh, Există nevoia unei reglementări din partea Comisiei, care a fost deja lansată, însă domnul Clint dorește să mai remarce următoarele puncte. El salută următoarele puncte. Susținerea din partea raportorului a propunerii de a reduce extradependența, supradependența de aceste agenții de rating, nevoia unei structuri mai clare a participanților la piață și a acționarilor, introducerea principiului de proporțion proporționalitate pentru agențiile de rating mai mici, reintroducerea unor uh, elemente care ar putea să ne permită să avem o prevedere de rating în următorile și perspectivă de rating pentru următorii 10 ani. Dacă orizontul de timp însă ar trebui să fie sau nu limitat, ă, acesta este un lucru pe care mai trebuie să-l discutăm. Proiectul de raport propune schimbări în următoarele puncte pe care domnul Clintz le pune la îndoială, domnule Domenici. O creștere a concurenței. Domnul Clintz este pentru principiul creșterii concurenței, dar nu pentru o limitare a cotei de piață a unor participanți. Introducerea unei posibilități de a interzice o um, anumită uh, limită la, la um, datorii este de asemenea contraproductiv. De asemenea, acordurile private contractuale, fără să se țină cont de uh, ratingul de culise, îi se, se pare de asemenea foarte neproductiv. De asemenea, ar dori să se elimine obligația de rotație și ar dori să se clarifice uh, textul cu privire la autorizarea metodologiilor de către ESMA, așa cum s-a propus în acest raport. Raportorul nu s-a referit la susținerea și simplificarea uh, procedurilor de echivalare. Acesta este de asemenea un aspect vital. Și în final, domnul Clins vă transmite multe salutări, domnule Domenici, și sper că vem, vom putea continua discuții constructive pe această temă în următoarele săptămâni din partea domnului Clinț acest mesaj. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, spune președintele, și uh, mulțumesc foarte mult și pentru că ne-ați uh, salvat foarte mult timp. Următorul vorbitor este raportorul din umbră, domnul Fox. Domnul eh, señor Portas, le cedo la palabra a usted eh, después de los, de los verdes. Tiene la palabra el señor. Mulțumesc. Întâi domnul Fox, 5 minute și după aceea Verzi și după aceea Porta. For his work on this report. Mulțumesc foarte mult domnului Domenici pentru acest raport. Grupul meu salută eforturile noastre de a îmbunătăți transparența pe piață și susținem și propunerile de a reduce dependența exagerată de agențiile de rating de credit. Însă eu sunt de acord cu ceea ce a spus domnul Gozes înainte, paradoxul la care s-a referit el. Dacă vrem să reducem această supradependență de agențiile de rating, de ce luăm diferite măsuri care nu fac decât să crească dependența noastră de aceste agenții? Ar trebui să ne uităm la ceea ce spun agențiile de rating ca la o simplă informație și la nimic mai mult. Aceste propuneri însă pe care le citim aici nu fac decât să le crească rolul acestor agenții. Așa ca și domnul, la fel ca domnul Gozes și ca domnul Schmidt, nu sunt de acord cu înlăturarea uh, ratingului nesolicitat pentru datoria suverană. Pentru că cred că aceasta este neproductiv, unele agenții făcând într-adevăr dând informații importante și deci ar fi greșit să le înlăturăm de pe piață. Această înlăturare nu ar ajuta piața să opereze mai bine, mai, din, mai degrabă va destabiliza uh, echilibrul de pe piață. Deputații au, aler, au ascultat uh, de asemenea și mai multe păreri despre pericolul de a crea o nouă agenție de rating europeană sau o fundație, cum vrem să o numim. Mie nu mi se pare deloc beneficiar să creăm o agenție la nivelul Uniunii Europene, mai ales folosind banii publici pentru a o crea dacă crearea unei astfel de agenții ar putea să îi facă pe oameni dependenți de ea, numai pentru că este fundată, fondată din bani publici, este prost. Deci vreau să întreb Comisia ce dorește să facă, vrea să reducă supradependența sau nu? Comisia spune că dorește să îmbunătățească spiritul de concurență, competiția și vrea să aducă mai mulți actori pe piață. Dar întrebarea este cum reușesc să împace acest scop foarte nobil cu crearea unui corp public care va face concurență cu aceștia. Din același motiv, nu pot de asemenea să susțin propunerea Comisiei de un regim de uh, răspundere civilă. Pentru că dacă introducem acest regim, mi se pare că um, investitorii se vor baza pe ceea ce spun agențiile de rating mai mult ca înainte. Și de asemenea, dacă creștem costul intrării pe piață, sunt convins că, de exemplu, Standard Poor's și uh, Moody's și Fitch sunt mai degrabă în stare să plătească uh, prima de asigurare care va fi necesară pentru ca să-i poată pregăt, uh, proteja de răspunderea civilă pe care o introducem noi și deci să fie împotriva oricărei intrări noi pe piață. În ceea ce privește rotația de care ați vorbit, eu am foarte multe rezerve față de ea și aș cere Comisiei să ne spună cum își imaginează ei că vor opera agențiile mici, de nișă. Cum vor face ele rotația? Știu că scopul acestei propuneri este nobil, dar mi-e teamă că ceea ce veți face, veți crea o rotație între, de fapt, actorii cei mai mari. Creșterea concurenței mi se pare că este un scop bun al acestei propuneri și de aceea cred că trebuie să ne gândim foarte atent la cum putem să punem aceasta în aplicare. De asemenea, vreau să vă spun că nu-mi place rotarea, nu-mi place pentru că cred că împiedică libertatea de contractare. Dar cred că avem nevoie de un sistem, care o fi el. Și mă întreb dacă domnul Domenici ar putea să se gândească la o altă variantă de îmbunătățire a concurenței pe piață. Poate, o variantă posibilă ar fi cea în care o bancă sau cineva care poate să emită obligațiuni sau uh, titluri să aibă mai mult decât un singur rating din partea mai multor agenții. Poate că am putea să oferim unul dintre ratinguri din partea unei agenții mai mici. Și o agenție mai mică ar putea fi una care are mai puțin de 15%, 20% de cotă de piață. Deci o altă agenție decât uh, Standard Poor's, Moody's și Fitch. Deci, poate că am putea avea și un rating alternativ și unul de la cei uh, mai mari. O astfel de prevedere însă trebuie să fie bine gândită. Eu aș fi pentru introducerea ratingului din partea agențiilor mari de rating și după aceea o discuție cu ei pentru a vedea cum pot să îmbunătățim concurența cel mai bine. Bineînțeles că ei nu vor să crească, sporească concurența pe piață deloc, este evident. Dar dacă ei nu vin cu o propunere pozitivă în această situație, ei vor trebui să fie confruntați cu propunerea rotației ai a Comisiei. Deci eu zic că ar trebui să ne întoarcem către ei, să ne adresăm lor și să vedem cum am putea să organizăm un sistem mai bun care să sporească concurența. Nu mai am timp să vorbesc, deci aș vrea doar să să vă vorbesc și despre ratingurile pentru țările terțe, pentru că foarte multe țări își schimbă în momentul de față regimul pentru ca să poată corespunde uh, regimului uh, CRA1 uh, și uh, sigur că ar putea să folosească și sistemul CRA3 care ar putea uh, să introducă și rotația, pe când uh, sistemul de responsabilitate civilă nu ar face decât să întârzie acest uh, sistem. Deci noi, Parlamentul European, ar trebui să oprim așadar prea multă reglementare, pentru că de fiecare dată când introducem un set de reglementări și se implementează, Comisia se gândește imediat la un nou pachet. Deci ar trebui să nu periclităm, de fapt, uh, posibilitatea țărilor terțe să fie și ele subiect la rating. Mulțumesc. Cedido de más. Eh, tiene la palabra... En... Dau acum cuvântul uh, din partea verzilor, verzilor domnului Canfan. Merci. Mulțumesc. Voi reveni la ceea ce a spus Jean-Paul Gozes. A spus că să nu avem o reglementare prea confuză asupra agențiilor nu trebuie una uh, confuză nici asupra agențiilor, dar nici asupra statelor, asupra deficitelor de stat, asupra deficitelor structurale. Nu avem de ce să încadrăm uh, statele într-o reglementare prea, prea aspră. Dacă facem ceva prea precis, nu se va aplica niciodată. În ceea ce privește agențiile de rating, suntem toți de acord că, în primul rând, trebuie să eliminăm dependența piețelor. La începutul intervenției Jean-Paul Gozes, um, el a menționat mai multe lucruri cu care sunt de acord. Aceasta e prioritatea numărul 1. Trebuie să suprimăm, să introducem fonduri care respectă caietele de sarcini, să nu existe o dependență automată de uh, ratingurile agențiilor, să fie obligați să vândă atunci când uh, nota scade. Trebuie să continuăm uh, discuțiile. Nu eu sunt cel care negociază în CERDE dar, cum spunea și Jean-Paul, mi se pare că dacă negociem, trebuie să nu vom reuși să scădem dependența de agențiile de notare. Trebuie să, să negociem în continuare și să ajungem la o coerență. În ceea ce privește scăderea dependenței, trebuie să, să stabilim, să vedem când agențiile pot să degradeze notele statelor um, s-a propus un uh, calendar pentru publicarea unei noi note În ceea ce privește scăderea dependenței de ratinguri, acesta ține și de scăderea um, importanței agențiilor. Se vorbește astăzi de scăderea, de degradarea ratingului de țară și există uh, anumite note legate de probabilitatea de faliment. Pentru investitori este important să știe care este probabilitatea uh, ca un stat sau o întreprindere să dea faliment. Dacă notele ar deveni, ar reprezenta probabilitatea de faliment, nu ar mai exista notele cu, um, cu calitate de, de prag simbolic. Există uh, o judecată a agențiilor față de state. Se, s-ar evalua posibilitatea de faliment care, a fost trans, care ar fi transmisă investitorilor. Astfel, s-ar, uh, ar trebui să depolitizăm agențiile, dar să păstrăm uh, necesitatea de informare pentru investitori. Pentru a scădea dependența de agenții, trebuie să vorbim și de preconizare. Agențiile folosesc indicatori, dau diagnostice, dar fac și preconizări. Că ne place sau nu, așa când se vorbește de ECB, când uh, critică politicile de austeritate, spunem că au dreptate. Când vorbesc de sporirea flexibilității pe piața de muncă, nu sunt de acord, dar asta nu contează. Trebuie să, să vedem dacă ele au dreptul să facă preconizări în ceea ce privește politicile publice. Nu ar trebui să poată să dea judecăți de valoare uh, politice. Ele trebuie să-și îndeplinească bine sarcinile, dar doar sarcinile lor. Dacă mai am timp, vreau să vorbesc și despre ultimul punct. Voi depune amendamente pentru introducerea mizei uh, ecologice, riscul de mediu pentru riscul de credit al statelor. Se pune problema energiei nucleare, Moody's și Standard Poor's. Niciuna dintre ele nu știe cum să abordeze această problemă am văzut că există un risc pentru finanțele publice. Nu operatorul privat e cel care plătește, ci contribuabilul. Cum uh, ar putea agențiile care trebuie să ia în considerare riscul pe termen mediu și lung să ia în considerare și riscul nuclear? Cred că ar trebui ca acesta să se numere printre elementele pe care le iau în considerare nu e vorba de armonizarea modelelor lor, ci doar uh, de a lua în considerare ceea ce au de spus. În cele din urmă avem uh, poziția Parlamentului în uh, raportul Wolfkins. Nu putem să discutăm cu el astăzi, dar noi suntem în favoarea poziției sale. Putem să depunem amendamente comune și să precizăm în detaliu Uh, mai multe referitor la Agenția Europeană. Mulțumesc. Urmează raportorul din umbră, din partea GUE, domnul Portes. 5 minute. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Problema modelului de probabilitate este o problemă pe care inerția din sector, căreia inerția nu poate să-i răspundă. Cred că există argumente bune și rele care au fost uh, propuse în această dezbatere, dar dacă luăm în considerare inerția existentă pe care a menționat-o domnul Cozes, ei bine, acesta n-ar trebui să facă parte din uh, dezbatere. Acestea fiind spuse, Consider că există o serie de propuneri prezentate de raportor și care vor să îmbunătățească aceste servicii și să meargă pe calea cea bună. Analizând noile modele de finanțare de la Comisie și introducerea limitelor monopolului, încurajarea competiției, și propunerile referitoare la evaluarea calității agențiilor, dar și faptul că trebuie să reducem importanța uh, ratingurilor în decizia investitorilor. Toate aceste propuneri ne aduc pe calea cea bună și ar fi bine dacă am putea să ajungem la compromisuri pe aceste propuneri. Ele nu subminează în niciun fel activitățile, ci introduc um, o atmosferă mai sănătoasă. Să trecem la punctele mai controversate, și anume problema datoriilor de stat și ratingurile datoriilor de stat. Evident, astăzi discutăm acest aspect pentru că efectul ratingurilor acestora asupra unor datorii suverane au fost catastrofale și acesta e motivul pentru care dezbatem problema. Și efectul a fost catastrofal pentru că, dintr-o dată, ratingurile au fost transmise de mass media în mod necontrolat. PPE și domnul Gozes sugerează ca, în unele cazuri, statele să beneficieze de protecție juridică și să nu fie emise ratinguri dacă statul respectiv se află sub uh, protecție. Este o idee interesantă, dar cred că duce la alte întrebări. Pentru că acum încercăm să protejăm o casă care e deja în flăcări și noi, de fapt, ar trebui să prevenim incendiul, în primul rând. Cred că există o confuzie între cauze și consecințe în ceea ce privește datoriile de stat. De aceea trebuie să răspundem la această întrebare. Trebuie să ne implicăm de la început, să rezolvăm problema la început și nu după ce s-au produs efecte. Cred că ceea ce s-a spus despre probabilități este bun, dar nu știu ce se întâmplă în realitate. Mă gândesc la situația din Portugalia. Acolo probabilitatea de faliment este între 65 și 70%. Nu știu ce avantaj ar avea dacă ar fi dacă am spune că probabilitatea este 68% astăzi, mai bună decât ieri, iar ratingul este BB-. Nu știu ce avantaj ar exista în ceea ce privește înțelegerea publicului. Dacă într-o hârtie se spune că probabilitatea de uh, faliment este 60 și ceva la sută, e mai bine? Ar fi mai bine dacă s-ar spune despre Grecia că probabilitatea este de 90%? Am mari îndoieli în această privință. Cred că singura soluție, singura soluție rațională, este să retragem ratingurile pentru datoriile de stat. Datoria de stat nu este un produs financiar ca alte produse. Aici este o problemă etică ce trebuie luată în considerare. Agențiile și investitorii consideră că aceasta este un produs financiar, dar în cazul contribuabilor nu este valabil. Cred că ratingurile, aceste rating nu ar trebui emise și aceasta e problema și cu criza. Putem să, să emitem păreri, evaluări, dar nu ratinguri. Și subliniez acest lucru pentru că mi se pare singura, singurul răspuns rezonabil în această criză. Și acum ajung la o concluzie. Dacă nu schimbăm situația, vom avea probleme majore în ceea ce privește, spre exemplu, indicarea modului în care se limitează anumite ratinguri. Iar aceste restricții ar funcționa doar în cazul în care ar exista uh, penalizări. Altfel, sistemul nu ar merge. Vă rog să încheiați. Mulțumesc. Acum îi voi da cuvântul domnului Juanioc, doamna Berez și... Yo mismo, sin más dilación, cedo la palabra al señor Juan Ñoc. Tiene tres minutos de tiempo. Trois minutos, s'il vous plaît. Oui. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais féliciter Leonardo pour l'excellent travail. Aș dori să-l felicit pe Leonardo pentru munca pe care a depus-o. Raportul său identifică problemele cu care ne confruntăm. Printre acestea se numără efectele prociclice ale ratingurilor asupra uh, datoriilor de stat. Apoi există problema oligopolului pe piețe și, în cele din urmă, conflictul de interese. Fiecare problemă este discutată și sunt propuse soluții în raport. Printre soluții, crearea unei agenții, unei agenții publice de no rating europeană, care să evalueze în mod independent dator, ă, datoriile publice ale statelor membre. Fixarea unei părți maxime de piață pentru agențiile de rating, introducerea unor reguli care să evite conflictele de interes, și interzicerea ratingurilor nesolicitate pentru datorie de stat. Tocmai s-a deschis o dezbatere pe acest temă care mi se pare suprarealistă. Ca să destind atmosfera, aseară a existat un meci, uh, Franța-Germania, ni s-au uh, evocat niște amintiri din anii 90. În ultimă instanță, arbitrul este cel care a decis meciul. Astfel, uh, contează ceea ce spun agențiile de rating. Ratingul contează până la urmă. Mi se pare o soluție adaptată. În modelul emitentul plătește, este singura soluție ce pare credibilă. Nu este un model perfect. Unii apără modelul investitorul plătește, dar în cazul emitentul plătește, este singura soluție posibilă. Mi se pare că sunt soluții foarte credibile și sper că deputații din uh, Comisie și din Parlament vor avea curajul să o susțină. Urmează doamna Wikström 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața tuturor colegilor. Mă aflu astăzi pentru prima dată în această comisie. Eu sunt raportor pe aviz pentru regulamentul privind agențiile de uh, rating. Vreau să ca avizul meu să se concentreze pe um, problemele pe care, pe care se uh, axează Comisia Jurii. Mă voi, voi vorbi despre uh, problema răspunderii civile. Uh, jurii a cerut înainte să existe reguli privind răspunderea civilă pentru agențiile de rating. Acum avem o propunere de discutat, dar acestea fiind spuse, mi se pare că propunerea trebuie îmbunătățită. Propunerea privind răspunderea civilă a Comisiei introduce un sistem în care părțile la dispută trebuie să stabilească o serie de, de chestiuni. În primul rând, trebuie să se stabilească dacă s-a încălcat regulamentul și, în al doilea rând, dacă încălcarea a afectat ratingul de credit. Pentru în ambele situații, povara probei uh, este plasată asupra agenției de rating. Agenția de rating trebuie să demonstreze că nu a fost încălcat uh, regulamentul sau că această încălcare nu a afectat ratingul. Cu alte cuvinte, investitorul tot trebuie să demonstreze că a fost uh, afectat în investițiile sale de un rating incorrect, dar această uh, problemă trebuie stabilită. În stabilirea încălcării Trebuie să folosim procedurile existente la ESMA. Potrivit articolului 23 uh, al 5-lea alineat din regulament, Consiliul de Supraveghere al ESMA are deja o procedură potrivit căreia decide dacă regulamentul a fost sau nu încălcat. Rezultatul procedurii poate fi primirea unei amenzi de către agenția de rating. Apoi, uh, s-ar, nu, părțile nu ar mai trebui să stabilească dacă a existat sau nu o încălcare în um, acord. ESMA trebuie de asemenea să adune probe că conform cărora să demonstreze dacă um, agenția de rating a încălcat regulamentul și că acesta a afectat nota. Ar trebui să... Nu mi se pare normal să abandonăm acest principiu și propun Comisiei Jurii ca povara uh, probei să fie preluată de partea care Um, reclamă o vătămare. E un regulament uh, important și faptul că a fost deja revizuit de trei ori demonstrează acest lucru, dar eu aș spune că abordarea proporțională și rezonabilă este să fim hotărâți, dar precauți și să introducem un regim normal de răspundere civilă, să evaluăm efectele sale după uh, câțiva ani și să constatăm dacă au fost atinse obiectivele politicilor noastre. În încheiere, aș dori să menționez că domnul Domenici a introdus un amendament privind uh, legea aplicabilă pentru uh, regimul răspunderii civile. Deși nu am introdus personal amendamente pe această temă, sunt sigură că această problemă va fi discutată și în comisia noastră. Nu mi se pare că ar fi potrivit să avem reguli care să se aplice la fiecare um, act legislativ atunci când avem um, un sistem orizontal ce funcționează destul de bine. Aș dori să, să mai discutăm în această comisie acest aspect sau poate uh, personal. Mulțumesc mult și succes în continuare cu acest dosar. Mulțumesc, doamnă Wikström. Acum îi voi da cuvântul domnului Man. Trei minute. Am participat la aceste dezbateri. În ianuarie am discutat despre agențiile de rating și atunci uh, am discutat despre niște elemente foarte importante cu persoane uh, specializate. Iar întrebările care trebuie puse este ce se poate face, pentru că um, a participat și un reprezentant al Japoniei, un CEO, care a spus că noi uh, preluăm răspunderea pentru informațiile noastre. Este o răspundere pe care o preluăm și mie mi se pare aceasta o afirmație importantă, o afirmație care trebuie preluată de toată lumea. De aceea mie mi se pare foarte important că trebuie să permitem, să admitem competiția. Uh, Uh, nu este important să lucrăm numai cu cei mari, acest lucru a fost împiedicat uh, în mod activ de toți ceilalți până acum, ci trebuie să ne asigurăm că creăm competiție. Deci, o posibilitate să se înființeze noi agenții. Și întrebarea este, există posibilități de înființare de noi agenții de rating europene? am auzit la audiere cum stau lucrurile. Se dorește transparență, se dorește ca studiile emise să fie postate pe internet, se dorește să se raporteze despre metodele folosite și care sunt rezultatele obținute. Deci o altă calitate a afirmațiilor decât cea care a existat până atunci pe piață. Întrebarea este cum se pot înființa acestea. Mie mi se pare corect să spunem că una dintre posibilități este ca uh, fundațiile să ofere posibilitatea de a asigura independența acestor agenții. Sigur că există și alte posibilități pentru a spori concurența. De exemplu, să spunem că înființez o asemenea agenție, însă spun și cine se află în spatele acesteia și cine este acționar pentru a ști care sunt actorii implicați. Acest lucru nu a fost posibil în această foră până acum. Multe, mulți dintre participanții la aceste agenții de rating au fost divulgați numai atunci când s-a solicitat acest lucru în mod țintit. Mie mi se pare acest lucru important și, domnule raportor, din umbră. Mi se pare foarte important să se preia răspunderea pentru anumite rezultate, pentru că dacă fac o afirmație, trebuie să mi-o asum. Acest lucru este important. Și referitor la antepenultimul punct, independența agențiilor de rating. Uh, domnul Jean-Paul Gozes a spus acest lucru. Acesta trebuie să existe. Însă dorim ca influența acestora să fie oarecum redusă. Iar în discuția noastră cu reprezentanții băncilor am întrebat de ce sunteți atât de dependenți de rezultatele prezentate de agențiile agențiile de rating. Mi s-a spus că peste tot, în toate domeniile, sunt implicate și agențiile de rating. Nu se poate spune că este una dintre multele perspective existente. Așa cum a spus un reprezentant al agențiilor de rating, uh, bagatelizarea nu corespunde realității. În ceea ce privește afirmația de la articolul 8, dacă apare o retrogradare, o scădere a ratingului, acest lucru nu trebuie să ducă la vânzarea uh, titlurilor de valoare imediat. Uh, mai degrabă investitorii sunt cei care ar trebui să uh, aprecieze acest rating, pentru că până la urmă există suficiente informații la dispoziție și la articolul 11 se observă același lucru. Și acum ultima observație. Uh, acest subiect al arbitrului. În această seară joacă Franța împotriva Germaniei, mai degrabă Germania împotriva Franței. Și mie îmi place Ribery când joacă pentru Bayern München, când joacă pentru Franța nu mai îmi place la fel de mult, dar îi avem și pe Gomez și pe Müller. Și arbitrii care vor arbitra, câteodată reușesc să respecte regulile. Însă important este să le aibă la dispoziție pentru a putea evalua în baza lor. Sperăm că în această seară va fi un joc bun și un arbitraj bun. Nu vă voi spune acum cu cine țin. Vom aștepta să vedem care va fi rezultatul. Să sperăm. Uh, nu știm care echipă va avea succes. Uh, Însă acum îi dăm cuvântul doamnei Perez, trei minute. Mulțumesc. Si, monsieur l'arbitre. Euh, Mulțumesc, domnule arbitru. Jean-Paul Gauzet își amintește cu siguranță că în 2008, când era raportor pentru agențiile de rating, i-am poluat discuția cu un amendament pe tema unei agenții de rating publice pentru ca să se reglementeze problema datorilor suverane. E adevărat că acest dosar nu a avansat la fel de repede cum am fi vrut și s-a, făcut, s-a tras concluzia că nu trebuie făcut nimic. Vreau să vă asigur că nu pentru că am votat deja de mai multe ori pe tema taxei pe tranzacțiile financiare, care să fie una reală la nivel european, înseamnă că trebuie să renunțăm la acest celălalt dosar. Și dacă vorbim de agențiile de rating, mie nu-mi place ideea care a fost uh, folosită într-un spirit care nu mă reprezintă de către domnul comisar Charlie McCreevy, că, de fapt, agențiile de rating sunt sursa tuturor relelor pe piața financiară. Dar, totuși, există un subiect de care trebuie să ne ocupăm, trebuie să tratăm și simptomele și cauzele. Nu putem renunța la niciuna din fațetele acestei probleme în ceea ce privește repunerea în chestiune a economiilor noastre. Fiind dat că lucrurile nu avansează atât de repede cum trebuie, trebuie totuși să acționăm. Parlamentul acesta trebuie să-și respecte rolul și să încerce să păstreze acest spirit de propuneri pozitive care să permită să meargă dincolo de inerția sau forța uh, de inerție a Comisiei. Eu cred că există destul de multe propuneri din partea lui Leonardo Domenici care merg în direcția care trebuie. Mă gândesc aici la amendamentele 27, mai ales remunerarea agențiilor de rating sau amendamentul 38 uh, pe tema datoriei publice. Aș dori să revin de asemenea la uh, problema pe care am dezbătut-o noi în uh, momentul în care am hotărât uh, să vorbim despre raportul de inițiativă a lui Wolf Klintz. Foarte multe aspecte care se leagă de agențiile de rating se regăsesc atunci când discutăm despre normele de contabilitate. Și când vorbim despre normele de contabilitate, care este un primul sector care a fost cu adevărat globalizat uh, începând din 1970, soluția a fost uh, foarte bine testată, iar rezultatele sunt cunoscute. Adică s-a ajuns la o formă de autoreglementare și de privatizare a unui subiect care este de fapt un bun comun al economiei. Deci haideți să nu refacem aceleași erori. Sunt conștientă de dezbaterea care s-a început în Germania pe tema unei fundații private. Și eu sunt uh, în mod vehement împotriva acestei propuneri pentru că cred că aceasta ar aduce la același uh, dezastru ca IASB-ul în ceea ce privește normele contabile. Este o mare greșeală să nu te uiți la ceea ce a adus IASB-ul. Ce reproșăm acesteia? Reproșăm că nu s-a ocupat decât la logica contabilității, la celor mai importanți actori și nu în general la arbitrarea economiei în general, în, în ansamblul său. De aceea eu sunt pentru o agenție publică de rating, dar cu siguranță nu sunt pentru o agenție privată care mi se pare mie așa cum se discute și în Germania, este o copie fidelă a ceea ce am făcut noi cu uh, IASB-ul la contabilitate. Iată de ce uh, mă opresc aici, dar mi se pare că această părere este importantă. Mulțumesc foarte mult pentru această intervenție, spune președintele. Și acum... Well, uh, Domnul Gigold. Quick point. So... Uh, Aș vrea să fac și eu câteva observații scurte. Mulțumesc, Leonardo, pentru raportul tău. Câteva comentarii scurte în ceea ce privește OPVCM-urile și prevederile din domeniu. Nu știu dacă cele două amendamente pe acest subiect. Nu știu dacă am înțeles exact care este intenția ta în ceea ce privește aceste amendamente, pentru că sugerezi să eliminăm utilizarea automată a ratingurilor, însă nu știu exact care este intenția ta în această privință, pentru că, sincer să fiu, în ceea ce privește discuția privind uh, agențiile de rating, mie mi se pare că un punct uh, cheie este faptul că trebuie să se facă o distinție între actorii de mari dimensiuni și cei mai mici. În ceea ce privește actorii mari, nu ar trebui să fie o problemă să evalueze produsele financiare în care investesc ei înșiși. Însă, uh, nu cred că exista vreun motiv pentru care să facă trimitere, respectiv să existe o trimitere automată uh, la agențiile de rating de credit. Dacă dau un credit unei uh, afaceri de mici dimensiuni, ei evaluează înșiși uh, afacerea respectivă, iar dacă investesc în alte produse, atunci tot ei ar trebui să facă evaluarea și ei pot reduce calitatea ratingului. Deci, cred că ar trebui să facem această distinție între actorii mari și actorii mici, iar această trimitere ar fi foarte importantă. Însă, în ceea ce privește actorii mari, uh, nu înțeleg de ce în liniile uh, orientativă și același lucru este valabil pentru bănci și pentru asigurări, pentru societățile de asigurare, de ce acestea ar trebui să facă referire la acest lucru? Practic, uh, va exista posibilitatea de intervenție, pe când uh, actorii mai mici nu vor avea capacitatea integrală de a face o evaluare Uh, pe deplin a tuturor produselor uh, în care investesc. De aceea aș dori să se facă această distinție între actori mari și actori mici. Un alt punct important pentru mine este că atunci când am discutat despre agențiile de rating și doresc să fac un comentariu pe marginea acestui subiect, și să mă refer la ceea ce a spus doamna Pervan Perez. Cred că există două opțiuni referitoare la cum se poate oferi un bun public. Acest lucru se poate face prin intermediul unui actor public, deci prin intermediul statului, sau prin intermediul unui actor din cel de-al treilea sector, care nu este o agenție privată. Nu ar trebui să facem confuzie între două lucruri. Există o privatizare a reglementărilor între uh, actorii înșiși. Deci, două bănci mari care intră într-o relație. Însă, noi nu vorbim despre acest lucru, noi vorbim despre o fundație. O fundație care este condusă de actori care sunt într-o totul independenți și nu uh, sunt influențate în niciun fel de cei care fac regulile. Și eu cred că acest lucru ar reprezenta o soluție bună, pentru că dacă există state care fac regulile, de exemplu agențiile de rating publice, atunci uh, exist, ar exista o altă problemă, și anume presiunea politică astfel încât afacerile lor să fie privite sub niște auspicii mai favorabile, deci să beneficieze de un rating pozitiv. Deci, o asemenea fundație, dacă este bine uh, configurată, cred că este o soluție mai bună decât modelul propus și existent astăzi, sau o agenție de rating publică. Deci, mai degrabă o fundație de rating bine configurată, pe lângă actorii privați de pe piață. Mulțumesc, domnule Gigold. Dau acum cuvântul domnului Răfoiu. Obrigado. Sr. Presidente, eu, em relação à matéria das... Mulțumesc, domnule președinte. Întrebarea referitoare la agențiile de rating de credit este una importantă și doresc să adaug ceva referitor la ceea ce a spus domnul Domenici. Doresc să îl felicit în primul rând pentru munca sa, pentru că sunt de părere că a accentuat uh, cele mai importante trei probleme care există în prezent. Lipsa de transparență, în primul rând, care um, se datorește probabil și modului în care funcționează piața. Însă se vorbește și despre cele trei mari companii principale și uh, faptul că nu există suficientă reglementare pe piață în acest domeniu. Primul lucru pe care trebuie să-l facem este să ne asigurăm că agențiile de credit fac ceea ce trebuie să facă și anume să furnizeze informații investitorilor. O serie întreagă de condiții au fost stabilite și ele au dus la această încredere excesivă în uh, ratingurile emise de aceste agenții. Și acesta este, fapt, subiectul pe care ar trebui să ne concentrăm. Doresc să subliniez patru puncte. În primul rând, întrebarea referitoare la cotele maxime și la participațiile maxime și limita acestora. Faptul că o companie are un rol dominant nu înseamnă neapărat că are acces la legislația comunitară. Trebuie să existe o oarecare încredere sau un element care să afecteze interesele consumatorilor, astfel încât să se încadreze într-o anumită situație. Știu foarte bine că nu întotdeauna există suficiente acte legislative care să reglementeze domeniul, însă poate că putem să ne asigurăm că agențiile mai mici lucrează în cadrul unei rețele. Cred că acest lucru ar ajuta la sporirea concurenței pe această piață. În ceea ce privește interesele uh, acționarilor, ale celor care participă, întrebarea este cum putem să facem legătura între această chestiune și aplicarea reglementărilor, implementarea acestora care ar trebui să uh, se aplice agențiilor în ceea ce privește datoriile suverane. Pentru că sunt agenții care uh, emit uh, ratinguri și nesolicitate în ceea ce privește datoriile suverane. Există aceste ratinguri pot să nu fie autorizate. Însă, întrebarea este ce se întâmplă cu acest instrument dacă nu mai este luat în considerare. Și sigur că apare și o întrebare referitoare la credibilitate, precum și la Agenția Europeană de Rating. Nu ne asumăm aici un risc, un risc de a avea o agenție care să fie luată oarecum ostatic de către relația sa cu statele europene. Pentru că mă întreb dacă nu este o idee mai bună să avem o agenție pentru datorii care să ofere informații obiective referitoare la sistemele existente în statele diferite. Mulțumesc foarte mult. Următorul orator este doamna Ferreira, 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să încep felicitându-l la rândul meu pe raportor pentru munca foarte bună pe care a făcut-o și aș vrea să subliniez că acest subiect nu este un simplu subiect de discuție, ci este un subiect foarte complex este o încercare cât se poate de serioasă de a introduce modificări. Și în acest sens va trebui probabil să lucrăm uh, mai în detaliu pe baza acestei propuneri pentru a obține rezultate care să mulțumească pe toată lumea și să ne atingem obiectivele. Important este ca în acest moment să accentuăm un lucru și anume că această propunere poate fi optimizată, însă liniile fundamentale sunt foarte serioase și bine echilibrate. Există trei probleme fundamentale aici. Una dintre ele, faptul că lucrăm cu piețele care au un oligopol, aproape un monopol. Produsele de pe piață sunt folosite ca o bază pentru implementarea legislației europene și, în special, acest lucru a creat o problemă foarte serioasă în ceea ce privește datoriile suverane și situația țărilor din zona euro. Aceste probleme trebuie să fie abordate și, până una alta, nu am reușit să uh, gestionăm bine uh, obiectivele pe care ni le-am propus. În acest sens, cred că existența acestei oligopolii sau aproape a acestui monopol și evitarea conflictului de interese reprezintă un aspect foarte important. Sigur, trebuie să ne uităm la cotele de piață, pentru că, în ciuda a ceea ce s-a spus, cred că abuzul de poziții dominante este un lucru care uh, a fost uh, folosită către agențiile de rating și am putea să explorăm această posibilitate. În ceea ce privește propunerile privind datorile suverane, acestea ar trebui analizate mai în detaliu, pentru că, în ciuda ceea ce a spus domnul Confan, uh, în mod normal sunt de acord întru totul cu analizele sale, însă când este vorba despre datoriile suverane, probabilitatea de faliment a unui stat este influențată în mod direct de finanțare și posibilitățile de finanțare pe care le regăsește țara respectivă pe piață. Și sigur că acestea depind de ratinguri. Deci, iată, se creează un cerc vicios. Și soluțiile sunt aproape imposibile. Și acest lucru a dus ca zon, a contribuit la faptul că zona euro să ajungă în pragul colapsului. Deci, cred că avem nevoie de o perspectivă mai îndepărtată și de puțin curaj trebuie să ne uităm la detaliile uh, consecințelor juridice ale unor dintre propunerile pe care le-am făcut. Trebuie să analizăm chestiunea ratingurilor internaționale, pentru că este destul de neclar în ce măsură acestea respectiv agențiile internaționale sunt implicate. Însă Europa trebuie să își stabilească o cale clară de urmat și de asemenea trebuie să ne uităm cât de consistentă și consecventă este legislația pe care o uh, emitem, care este impactul acesteia asupra agențiilor mai mici, pentru că și acestea trebuie să existe pentru ca competiția pe această piață să fie dată. Cred că au fost exprimate niște idei foarte interesante, este o muncă foarte bună cea care a fost prestată de domnul raportor și sigur că trebuie să pro progresăm în continuare. Cred că textul, în forma actuală, este un punct de pornire foarte bun și cred că putem lucra cu succes pe marginea Yes. Mulțumesc, Elisa. Dacă îmi permiteți, doresc să subliniez și eu câteva aspecte. În primul rând, aș vrea să-i mulțumesc raportorului pentru munca făcută. Se pare că există unanimitate într-o oarecare măsură uh, referitor la activitatea agențiilor de rating și la faptul că aceasta a devenit foarte complicată, așa cum a spus și domnul Gozes atunci când a vorbit despre retrogradarea ratingului de țară din Franța. Trebuie să găsim uh, noi căi de analizare a situațiilor din fiecare țară și să nu ne bazăm numai pe ratingurile din partea agențiilor. Și sigur că trebuie să reducem încrederea excesivă a uh, actorilor de pe piață în aceste ratinguri. Avem nevoie de mai multă concurență și de asemenea de mai multe agenții. Însă sunt oarecum confuz în această privință, pentru că pe de o parte spunem că aceste agenții pierd în credibilitate, iar pe de altă parte dorim mai multe agenții pe piață. Și de aceea vă întreb, cum vom asigura, cum ne vom asigura că aceste agenții de rating beneficiază de credibilitatea necesară, pentru că agențiile de credit din prezent pierd din această credibilitate. Voi da acum uh, pentru 3 minute cuvântul comisiei și apoi voi da cuvântul din nou raportorului domnului Domenici pentru a face niște comentarii în încheiere. Așadar, 3 minute acum, domnul Michael Frisry de la Comisia Europeană. Uh, sorry, thank you. Uh, gracias. Uh, no sunt señor Michael Friedrich. Soy... Mulțumesc. Eu nu sunt domnul Michael Friedrich, ci eu îl reprezint doar pe el astăzi. Și aș dori să spun că am analizat foarte atent rapoartele și primele idei ne-au uh, făcut să spunem că suntem de acord în mare parte cu aceste rapoarte. Într-adevăr, sunt problemele corecte pe care le abordate aici uh, și în ceea ce privește competența agențiilor de rating, uh, agențiilor de rating pentru datoria publică și în legătură cu răspunderea civilă a acestor agenții. În majoritatea cazurilor lucrurile se întâmplă în felul următor. Raportorul face propuneri care uh, merg dincolo de ceea ce a propus comisia. Dar aceasta nu este o problemă negativă, pentru că ni se pare întotdeauna că o discuție este bună când e vorba de rezolvarea problemelor. Problemele au fost uh, descrise, au fost elaborate și, după părerea noastră, există anumite teme la care mai trebuie să lucrăm neapărat, cum ar fi, de exemplu, dependența de agențiile de rating. Și problema concurenței este, după părerea noastră, o chestiune foarte importantă. Dacă vrem o piață care funcționează bine, avem nevoie de mai multă concurență, de mai multe agenții de rating și vrem să depășim stadiul actual de oligopol. Iată de ce Comisia este gata să continue această dezbatere cu dumneavoastră aici în Parlamentul European și, bineînțeles, și cu Consiliul în ceea ce privește propunerea inițială a Comisiei. Mulțumesc, îmi pare rău că v-am confundat cu domnul Friedrich și așa mi s-a spus că e domnul Friedrich în sală. Acum îi dau cuvântul uh, încă o dată raportorului, domnul Domenici. <clears throat> Grazie, președinte. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc foarte mult tuturor celor care au luat cuvântul pentru toate aprecierile pe care le-au făcut și pentru observațiile critice de asemenea. După cum a spus pe bună dreptate, cu puțin timp înainte, doamna Ferreira, este vorba de o problemă foarte complexă și avem nevoie de o mai multă, mai multă aprofundare a unor aspecte importante și deci va trebui să intrăm mai în detalii pe anumite puncte. Bineînțeles că este vorba de o problemă, de un subiect care are ca obiectiv rezultate concrete însă câteodată acest obiectiv uh, produce și efecte secundare nedorite, care însă trebuie să fie tratate în mod adecvat și trebuie să fie considerate ca atare pentru că dacă facem o anumită propunere și dorim să ajungem la anumite rezultate, însă câteodată complexitatea problemei este atât de mare încât există și efecte colaterale, după cum spuneam. Aceasta este problema pe care trebuie să o considerăm noi și este problema de care trebuie să ține cont și Parlamentul, iar agențiile de rating nu țin cont de aceste aspecte, din păcate, de multe ori în momentul de față. Prima problemă este cea a datoriei suverane, datoriei publice, și trebuie să spunem foarte clar. Eu cred că astăzi nu am uh, fi uh, pe cale să discutăm a treia oară în mai puțin de trei ani această problemă de agenție, agențiilor de rating dacă nu am fi întâlnit mai ales problema evaluării uh, datoriei publice. Aceasta nu este singura problemă, dar este un aspect pe care trebuie să-l uh, considerăm atunci când discutăm și deci este nevoie să găsim și răspunsuri noi la această problemă. Nu ar trebui să fie posibil pentru un stat membru al Uniunii Europene să ceară să nu mai fie evaluat de către o agenție de rating. Eu cred că acesta este un principiu de libertate a alegerii. Ținând cont și de faptul că particularitatea, după cum a spus și domnul Portaș, acestei evaluări a unui debit public ține cont și de evaluarea unui emitent privat și de un singur produs structurat. Deci nu trebuie să pierdem din vedere această diferență care este una specifică. Deci este nevoie, după părerea mea, să avem o oarecare recunoaștere uh, a altei opinii în legislație. Însă nimic nu ne împiedică după aceea ca un stat să poată să ceară să fie evaluat de către o agenție de rating pe lângă aceasta. Trebuie deci să ținem cont de această problemă nu numai din punct de vedere abstract, ci și din punct de vedere practic. Pentru că eu cred că nimeni, niciun uh, operator de pe piețele financiare de astăzi nu poate să considere că obligațiunile care sunt emise de anumite state uh, membre ca fiind lipsite de risc. Deci situația este complet diferită în momentul de față în ceea ce privește acest uh, tip de evaluare. Întrebarea mea este din ce motiv, dacă noi dorim să valorizăm diferitele forme de rating intern, nu ținem cont și de faptul că tot Uniunea Europeană, ca entitate unică, este cea care poate să aibă un instrument propriu intern de rating de, care să fie uh, cât se poate de încredere pentru evaluarea datoriei publice, așa cum a spus-o și colegul nostru Feiu, care se poate evalua, deci, situația datoriei publice ca fiind un caz aparte care să fie atribuit unei agenții care să se ocupe doar de datoriile publice. Însă rămâne în discuție faptul următor și anume că mi se pare în continuare foarte consecvent ca în contextul în care acționează Uniunea Europeană în domeniul six-pack și al uh, pactului bugetar, să avem în acest context și un instrument de evaluare propriu al Uniunii Europene care să țină cont de, uh, să va evalueze încrederea posibilă în creditul respectiv și deci în, uh, uh, să evalueze statele membre din punct de vedere al datoriei publice. Dacă identificăm o structură instituțională care există deja și care poate să îndeplinească această activitate sau dacă instituim o nouă entitate ex novo, am putea să propunem de asemenea criterii diverse în ceea ce privește metodologia de evaluare, cum ar fi, de exemplu, um, sugestia pe care a făcut-o colegul nostru Confa. Deci, eu cred că este util pentru Uniunea Europeană să avem un instrument specific de evaluare în ceea ce privește um, crederea și credibilitatea statelor membre din punct de vedere al datoriei publice, care să vină ca și completare la cele, acele instrumente care există deja sub forma agențiilor private, fie ele mici sau mari, indiferent. O a doua problemă de care aș vrea să vorbesc este că Domnul Cozes a vorbit la început despre pierderea credibilității agențiilor de rating și cred că acest lucru este absolut veridic. Cu toate acestea, problema și paradoxul cu care ne confruntăm în momentul de față este următorul, că odată cu această pierdere a credibilității, este acompaniată de un efect automat și de consecințe automate care în continuare sunt extrem de grave din, în ceea ce privește funcționarea uh, aceasta totală a sistemului. Ne aflăm în momentul de față într-o situație în care de exemplu, după cum a vorbit și domnul Giggle dinainte, de uh, entitățile mici economice, în care, deci, dacă o bancă sau o entitate economică nu are un rating, automat se aplică o normă prin care, în baza ratingului țării din care căreia aparține această entitate, este practic atribuit un rating acestei entități. Și noi ne aflăm într-o situație în momentul de față în care există clauze contractuale care prevăd sustragerea automată a titlurilor în cazul unei degradări de rating. Și noi suntem, deci, în momentul de față, confruntați cu clauze contractuale automate care prevăd, deci, rambursarea anticipată automată a unor titluri din partea unui stat, deci din partea uh, unei arii publice în momentul în care ratingul coboare sub un anumit nivel. Și după cum a zis și domnul Giggle, aceasta este consecința unor amendamente uh, care au fost uh, uh, introduse cu privire la OPCVM-uri. Deci eu consider că trebuie să introducem norme care să facă o diferență mai clară între entitățile mici și entitățile mari. Acestea sunt așadar câteva idei pe care vreau să vi le exprim pe baza tuturor comentariilor pe care le-au făcut colegii înainte și care mi s-au părut foarte interesante. Și aș vrea să trag o concluzie în final și să vă prezint două alte remarce. Și anume că sunt de acord cu colegul nostru Feio, care spunea că este oportun să discutăm despre posibilitatea de a folosi limitarea uh, cotei de piață în ciuda acestui fapt, trebuie să ne clarificăm între noi care este poziția noastră, pentru că suntem cu toții de acord că trebuie să extindem piața și trebuie să favorizăm concurența. Instrumentele pe care le avem pentru a face acest lucru sunt bine cunoscute. Noi continuăm în logica propunerii comisiei, logica rotației, care poate fi simplificată, care poate fi schimbată în ceea ce privește poate perioada de rotație și așa mai departe, sau trebuie să decidem dacă vrem să ne menținem logica limitării cotelor de piață sau dacă vrem să lucrăm pe baza unui model alternativ de plăți sau pe baza unei combinații de modele care se bazează, de exemplu, pe emitenți sau pe, uh, nu pe emitentul plătește sau pe investitorul plătește. Acestea sunt cele două alternative. Nu avem prea multe alternative. Dacă vrem să favorizăm concurența, trebuie să găsim un instrument adaptat și uh, potrivit. Putem poate să găsim chiar o combinație dintre aceste instrumente, dar dacă aveți alte idei, sunt binevenite. Însă, în mare, mi se pare că cam acestea sunt posibilitățile și instrumentele de care putem uh, să dispunem. Și, în final, uh, în ceea ce privește ce a spus colegul nostru Feiu, eu nu știu dacă știi, dacă ați văzut, am propus anumite amendamente mai, mai severe, mai stricte în ceea ce privește participațiile uh, de acțiuni, dar cred că este necesar să procedăm așa, pentru că, de fapt, ne aflăm într-o situație de conflict de interese în care trebuie să acționăm. Nu trebuie să mai să uităm acest aspect. Am înțeles însă observația pe care au făcut-o anumiți colegi. Se poate să fim confruntați cu un conflict de interese și în privința aspectului politic, adică activitatea um, autorităților publice, presiunile politice care ar putea să ducă la o anumită evaluare uh, atunci când e vorba de credibilitatea de credit a țării respective. Însă, în momentul în care ne aflăm acum, e clar că suntem într-o situație de conflict de interese și în ceea ce privește aspectul legat de autoritățile publice, eu aș vrea să reținem că trebuie să respectăm principiul următor, și anume că în sistemul instituțiilor publice pot să existe instituții autonome, și independente care să nu fie supuse conflictului de interese. Și eu și închei aici, domnule președinte, vin dintr-o țară care are foarte multe probleme din punct de vedere al funcționării instituțiilor sale. Însă sunt anumite instituții de control, cum ar fi Banca Italiei, care, din fericire, există și care își desfășoară o activitate cât se poate de autonomă și de independentă în cadrul sistemului instituțional și dacă s-ar pune la îndoială principiul autonomiei și independenței banca, ban, băncii Italiei, atunci s-ar pune, de fapt, la îndoială, în general, rolul și activitatea unei instituții care joacă un rol esențial în economia și finanțele țării noastre. Mulțumesc! Muchísimas gracias, señor Domenici. Simplemente... Mulțumesc foarte mult, domnule Domenici. Vreau să vă amintesc că pe 22 martie expiră termenul pentru depunerea amendamentelor. Pe 24 aprilie vom avea dezbaterea la ECON în comisie și pe 21 mai vom vota. Vreau să vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la acest punct de pe ordinea de zi și că ați respectat atât de bine timpul care a fost uh, acordat, astfel încât am terminat exact la timp și putem începe direct cu votul acum. Uh, uh, okay. Good.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

Okay, could, could everybody sit down? Puteți, vă rog, să luați loc. Vom trece la următorul punct de pe ordinea de zi. Vă rog să vă terminați conversațiile. Nu vreau să mă suprapun peste ele. Vă rog, cei care rămâneți să luați loc, dacă nu să plecați în liniște. Vă rog să nu mai vorbiți. O să strig pe nume pe cei care vorbesc, chiar dacă sunt de la secretariat. Okay, right. Thank you very much. Vă mulțumesc. Trecem acum la punctul 11 de pe ordinea de zi. Dialogul economic cu Ungaria, schimb de opinii cu... Nu pot să pronunț numele ministrului. Zoltan, ministru de stat pentru strategie la Ministerul Economiei Naționale. Vreau să vă amintesc că acest dialog economic a fost convenit în six-pack să invităm miniștri din statele membre. Nu sunt obligați să vină, dar um, domnul ministru a acceptat să vină. Este primul din dialogurile economice pe care le organizăm în acest context. Îi mulțumesc ministrului că a acceptat invitația comisiei și sper că putem să demonstrăm astfel că este o muncă fructuoasă. Bineînțeles, vom vorbi despre probleme economice. Acesta este tema dialogului economic. Îi voi da cuvântul ministrului, circa 10 minute, și să sublinieze întrebările pe care vrea să ni le pună sau aspectele pe care vrea să le menționeze, apoi vom avea o sesiune de întrebări și răspunsuri și vom stabili apoi în funcție de uh, numărul celor care vor să ia cuvântul, timpul. Domnule ministru. Thank you very much, Madam Chair, Excellency. Mulțumesc, doamnă președinte, stimați uh, colegi. Îmi face o deosebită plăcere să mă aflu aici, să discut cu dumneavoastră politicile economice ale Ungariei. Ierji Buzek, fostul președinte al Parlamentului, s-a referit la președinția ungară ca la una prietenoasă cu Parlamentul. Președinția maghiară a introdus în timpul mandatului său six-pack pentru a întări guvernanța economică și disciplina fiscală. Acum, Ungaria are din nou ocazia să își demonstreze uh, prietenia pentru Parlament. Este prima țară care începe dialogul economic cu Econ, parte a cadrului pentru guvernanța economică. Având în vedere contextul uh, economic dificil din Europa și criza din zona euro, politicile economice trebuie să treacă dincolo de um, teoriile școlii austriece și să treacă dincolo de acestea. Astăzi voi începe prin a contextualiza poziția Ungariei și să trag învățăminte din criză și cum aplicăm aceste învățăminte în luarea de decizii politice. Să vorbim despre deciziile pe care le aplicăm și să vorbim despre reformele de pe agenda noastră. Când a intrat în Uniunea Europeană, Ungaria a, și-a dat seama de oportunități. Ungaria este o economie mică, complet integrată în Uniunea Europeană, dar țara este vulnerabilă la condițiile financiare de pe piața externă. Acum, principala provocare este criza din zona euro. Trebuie să facem față provocărilor, pe de o parte, uh, dificultățile din zona euro și riscul de faliment al unor țări, apoi uh, întărirea um, Uniunii Fiscale. Piețele sunt Uh, nu mai pot să aștepte trecerea de la un compromis la altul. Având în vedere condițiile de anul trecut, Ungaria a abordat Comisia Europeană și FMI pentru un acord preventiv. Ungaria reușește să-și plătească datorile pe piață și este hotărâtă să facă acest lucru și pe viitor. Grija noastră nu este legată de lichidități. Scopul nostru este să avem un acord uh, financiar preventiv, fără să recurgem la finanțare. Vom uh, lua acțiuni stabile pe termen lung, cruciale pentru păstrarea creșterii economice din Ungaria. Banca Centrală Europeană poate să um, ofere o plasă de siguranță dar țările din, pentru țările din zona euro, dar țările care nu sunt în zona euro, printre care și Ungaria, trebuie să, recurge, să recurgă la uh, femei. Există învățăminte ce trebuie trase din uh, crize și care sunt uh, relevante acum. Ca să-l parafrazăm pe Charles Darwin, trăim într-o perioadă în care supraviețuirea celui mai uh, apt este de fapt supraviețuirea celui mai rapid. Răsp- răspunsurile țărilor au fost destul de lente, dar um, acum e nevoie să răspundem repede și proactiv. Ungaria face acest lucru, a introdus peste uh, 250 de acte legislative din 2010 până acum și are în vedere o serie de reforme care să facă economia mai rezistentă la crize și mai compatibilă cu piețele, pe piețele globale. A doua lecție, având în vedere prevederile creșterii economice pentru anul acesta, este că uh, măsurile de austeritate nu sunt suficiente. Nu putem să rezolvăm problema bugetului și a datoriei în mod durabil fără creștere economică. Astfel, am bazat politicile pe doi piloni, stabilitate și creștere, în același timp. Sunt foarte mulțumit să spun că anul trecut uh, economia ungară a crescut cu 1,5%, mult peste media europeană. Guvernul maghiar salută de asemenea consensul accentuat în Europa și în alte părți. Christine Lagarde, uh, director FMI, a susținut că programele de consolidare fiscală trebuie aplicate într-un mod uh, social, responsabili din punct de vedere social, având în vedere creșterea economică și ocuparea forței de muncă. Eu aș adăuga că consolidarea pieței unice este cea mai, cel mai important stimulant pentru creștere. Eu am fost hotărât să uh, trecem la sistemul de plată unitar, un sistem mult anticipat. A treia lecție este legată de importanța împărtășirii, partajării sarcinilor în, între sectorul privat și cel public. Guvernele din Europa se confruntă explicit și implicit cu aceste provocări. S-au identificat uh, mai Cred că principala provocare este îmbunătățirea concurenței Europei menținerea concurenței între statele membre și diferitele modele economice. În ceea ce privește partajarea riscului și a poverii, Ungaria a abordat această problemă. Rezolvarea problemei este una și analizarea este alta. Este greu să găsim o soluție acceptabilă pentru toți actorii, inclusiv pentru datornici, stat și bănci. Cred că principala cale de aplicare a politicilor este să ajungem la un acord cu Asociația Băncilor din Ungaria, la care am ajuns în septembrie anul trecut. Acordul uh, se referă în mod concret la um, partajarea sarcinii între sectoare sarcina este deținută de datornic asupra băncilor, o parte asupra băncilor și o parte asupra statului. Mă voi concentra în detaliu pe Ungaria. La mijlocul anului 2010, când noul guvern a venit la putere, țara era îndatorată. Datoria crescuse de la 54% în 2002 atunci când am pierdut puterea la peste 80% în 2010 atunci când am venit iar la putere. Din 2002 până în 2008 a existat un deficit record între 6 și 8%. Bugetul deficit se îndrepta spre 70% din PIB. Guvernul a introdus o serie de măsuri unice, precum ta, impozitarea băncilor și taxe în sectoare precum telecomunicațiile și sectorul energetic. Erau uh, măsuri necesare pentru consolidarea bugetului, prevenirea recesiunii și evitarea austerității. Este important că măsurile au fost folosite pentru a câștiga timp pentru a uh, reformele structurale. Deficitul s-a îmbunătățit de la 4,2% în 2010 la sub 3% în 2012. Datoria a scăzut de la 82% în 2010 la sub 80% în 2012. Fluctuația ratei de schimb care s-a manifestat la începutul anului 2011 s-a îmbunătățit Economia Ungariei s-a contractat cu 6,8% în 2009, dar a revenit la creștere asemănător uh, cu cel din Uniunea Europeană. Cel mai important, aceste măsuri sunt temporare. pe 1 ianuarie 2013 taxele vor fi eliminate, iar impozitul pentru bănci va fi redus la jumătate. Uh, guvernul a cerut ajutor de la anumite sectoare de o perioadă limitată, 2010, 2011, 2012, pentru aceste măsuri și guvernul își va ține promisiunea. În acest context, toate politicile trebuie Um, legate de agenda noastră privind creșterea. Știm că este nevoie de transformarea și uh, revizuirea instituțională, o problemă crucială. S-a spus că Ungaria este în fruntea Europei prin abolirea pensionării anticipate, măsuri uh, care au fost discutate la nivel european. Există doar câteva țări care au uh, făcut astfel de modificări în Constituție și Ungaria se numără printre ele. Există reforme pe, asupra cărora am putut să acționăm și să devenim uh, con, în concurență cu alte țări mai evoluate. Trei aspecte, creșterea locurilor de muncă, îmbunătățirea mediului de afaceri și altele. Un uh, aspect important este creșterea locurilor de muncă. Trebuie ca oamenii să intre pe piața muncii și să nu se bazeze pe ajutoarele de la stat. Este mai ușor acum în Ungaria să, să se facă angajări și să se facă uh, demiteri. Există o relație strânsă între școli și companii. Am instituit reforme educaționale care răspund nevoilor uh, mediului de afaceri și reformele în ceea ce privește sistemul de pensii au contribuit la echilibrarea uh, bugetului. Pensia, pensionarea anticipată a fost anulată și a fost introdusă legătura între inflație și pensii. În ceea ce privește mediul de afaceri, măsurile, printre măsuri se numără ta, scăderea taxelor pentru IMM-uri, abolirea unor impozite pentru uh, afaceri și scăderea birocrației. Un aspect important este taxa forfetară pentru uh, venituri de 66%. la, În uh, Ungaria aceasta a fost o problemă importantă. Este s-au creat stimulente pentru a se face angajări. Salariul net este o țintă importantă în Europa. Al treilea aspect este stabilirea unui stat mai eficient. Am îmbunătățit performanța guvernelor locale și proceselor bugetare la nivel local pentru ca politicile să fie mai eficiente. Cea mai importantă este reforma administrației publice, și a îmbunătățirii funcționării guvernelor locale. Pe termen lung, impactul este important. În martie anul trecut am lansat un uh, program de reforme structurale care dorește îmbunătățirea bugetară între uh, până la 30% din PIB. Sunt implicate um, economii de 550 de milioane de forinți în ceea ce privește reforma sistemului de pensii și alte reforme. În 2011, Euro Comisia Europeană a anticipat că doar jumătate din măsuri vor fi terminate, date, dar eu doresc să spun că în 2012 peste 80% din măsuri au fost deja aplicate în Ungaria, ceea ce înseamnă că economia maghiară poate să răspundă acestui, să aplice acest program ambițios în ciuda anticipărilor economi- Comisiei Europene. Pentru 2013, peste 70% din măsurile prevăzute vor fi aplicate un, avem unul din cele mai ambițioase programe de reforme din Europa. Suntem în frunte în ceea ce privește reforma sistemului de pensii, cum am spus mai devreme. În anumite domenii, Ungaria este la același nivel cu restul Europei, spre exemplu flexibilitatea uh, pieței locurilor de muncă. Văd că acum este o problemă pentru multe state din Europa acum. Există câteva sectoare unde trebuie să accentuăm, să accelerăm reformele, um, cum ar fi transportul sau reforma guvernelor locale. Dar am realizat aproape fiecare reformă necesară pentru creșterea durabilă. S-a terminat uh, vremea s-au terminat vremurile tulburi și acum cred că anul acesta și pe viitor Ungaria va, se va descurca bine. Mulțumesc foarte mult. Acum voi da cuvântul uh, reprezentanților fiecărui grup pentru a adresa întrebări, fie coordonatorii sau deputații. Jean-Paul, ești primul. Mulțumesc, domnul președinte. Domnule ministru, eu voi vorbi mai mult despre formă decât despre fond. În primul rând vreau să vă felicit pentru faptul că ați acceptat să fiți primul care a participat la acest dialog economic. Deputații au cerut acest lucru. Îmi pare rău că nu sunt prezenți prea mulți în sala astăzi, dar să spunem că optăm pentru calitate și nu pentru cantitate. Dumneavoastră inaugurați în oarecare măsură astăzi un nou exercițiu, și anume cel de prezentare în fața Parlamentului European pentru a expune situația unei economii care se confruntă cu dificultăți uh, și în fața căreia guvernul este obligat să ia măsuri și să explice aceste măsuri nu aș avea curajul să vin să judec vreuna din măsurile dumneavoastră sau să iau poziție față de vreuna din orientările politicii dumneavoastră economice. Dumneavoastră ați prezentat un program care pare să fie foarte coerent și arătați în același timp voința guvernului de a pune în aplicare propunerile care s-au făcut și aceasta deja este un pas înainte pentru că într-un raport anterior Parlamentul regreta faptul că statele nu pun în aplicare măsurile pe care le anunță, iar acum rămâne de văzut uh, cum funcționează eficacitatea acestor măsuri și Uh, cum uh, va reacționa populația maghiară pentru a, um, la aceste măsuri. Nu vreau să vă judec, ci vreau să vă spun doar un lucru în calitate de prieten. Mi-e teamă că astăzi anumite elemente care vin din Ungaria și de care nu se știe dacă sunt bune sau nu, încep să polueze oarecum uh, viziunea pe care o avem noi despre economia țării dumneavoastră în general. Și vă spun ca și uh, prieten că este important ca la cererea Comisiei să se facă clarificările necesare pe, față de problemele care nu sunt probleme economice de prim plan, ci probleme mai degrabă de ordin etic și care astăzi uh, cam aruncă o umbră asupra unui număr de măsuri care sunt luate de către guvernul dumneavoastră căruia îi apreciez voința în ceea ce privește măsurile economice. Mulțumesc, domnule ministru. Uh, uh, uh. Vom strânge mai multe întrebări și apoi domnul ministru va răspunde. Din partea S&D... Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Udo. Mulțumesc, domnul președinte. Doresc să vorbesc în numele socialdemocraților din această comisie și doresc să mă alătur celor spuse de domnul Gozeț în uh, ceea ce privește o observație importantă pentru că în felul acesta putem să uh, dovedim ce reușim să gestionăm și să depășim uh, prin intermediul comisiei noastre și ce nu. Aceasta este Comisia Econ și uh, domnul Gozes a atras atenția asupra faptului că ar trebui să fiți conștienți că există o tensiune între Uniunea Europeană și guvern, nu țară. Deci, guvernul maghiar. Și acest lucru nu se e, reduce la dialogul economic, ci mai degrabă este vorba despre o tensiune în ceea ce privește respectarea valorilor europene și orientarea în funcție de acestea. Acest lucru sigur, trebuie discutat în alt moment și în altă parte, însă doream să spun, să transmit acest mesaj pentru a defini clar unde se găsește conflictul nostru. Uh, în plus, uh, mă interesează foarte mult domeniul dumneavoastră de specialitate, mă interesează chestiunile de natură politică-economică și, de asemenea, și uh, răspunsul dumneavoastră referitor la următoarea întrebare. În multe țări care se consideră țări de catching up, țări care uh, vin din urmă, uh, îndatorarea într-o monedă străină joacă un rol foarte important. Iar întrebarea tehnică și de natură politică este cum poate să gestioneze guvernul o asemenea situație, cum poate fi realizat un management astfel încât în condiții economice în schimbare, în condiții monetare în schimbare, o țară să nu uh, intre în colaps. Mă interesează perspectiva dumneavoastră specifică maghiară referitor la această problemă. Ce puteți să ne spuneți din experiența dumneavoastră? ce se poate face astfel încât lucrurile se îmbunătățească, care sunt erorile. Și de asemenea, ce ne puteți spune referitor la întrebarea de cât uh, spațiu de manevră aveți nevoie atunci când uh, trebuie configurat uh, regimul de gestionare. Pentru că, uh, iată, urmează CDR 4, uh, acea directivă privind uh, cerințele și trebuie să stabilim ce se reglementează la nivel național și ce se reglementează la nivel european. Și Întrebarea este unde punem și unde stabilim standardele în acest context. Pentru că, în contextul unei legislații financiare pentru Europa, unei legislații bune, mă interesează care ar fi varianta dumneavoastră. So thank you very much. Uh, Mulțumesc foarte mult uh, pentru faptul că mi-ați mulțumit pentru disponibilitatea de a fi veni aici. Eu apreciez faptul că uh, m-ați invitat să fiu alături de dumneavoastră. Pentru a clarifica cum stau lucrurile, în uh, cuvintele mele introductive am uh, dorit să vă prezint o logică și motivul pentru care facem anumite lucruri. Pentru că cred că problema principală uh, în Ungaria este că de multe ori guvernul nu explică de ce facem anumite lucruri și privit din exterior, lucrurile ar uh, putea să nu aibă o logică foarte clară. După cum am menționat și mai înainte, noi am avut o perioadă foarte turbulentă, um, un an și jumătate de um, neliniști, schimbări legislative. De multe ori nici maghiarii nu au putut să urmeze și să urmărească cum au stat lucrurile din punct de vedere legislativ, însă direcția este de a uh, aduce economia ungară pe o direcție cât se poate de competitivă. Chestiunile uh, menționate de dumneavoastră, procedura de buget, uh, de deficit excesiv, știți că acum suntem în negocieri cu Comisia Europeană. Comisia Europeană a anunțat posibilitatea suspendării sprijinului din partea fondurilor structurale, respectiv fondurilor de coeziune. În uh, februarie, la începutul lunii, am trimis o scrisoare comisiei, iar în această scrisoare am clarificat care sunt măsurile pe care le-am uh, realizat în februarie, astfel încât să ajustăm bugetul pentru anul acesta și anul viitor. Iar anul viitor, uh, consecința acestei ajustări va fi de 0,4% acesta va fi influența asupra deficitului bugetar. Deci acesta a fost un punct pe marginea căruia am avut uh, niște discuții, iar uh, proiectele, perspectivele Comisiei uh, pentru anul viitor va, au fost de 3,25% deficit bugetar. Uh, iar dacă este să calculăm uh, în baza acestor măsuri, 3,25% minus 0,4%, cred că uh, vom ajunge sub pragul de 3%. Pe de altă parte, guvernul maghiar dorește și este hotărât să țină deficitul bugetar sub limita de 3%, pentru că cred că acesta este un lucru foarte important și este în interesul fiecărui cetățean maghiar. Dacă deficitul bugetar este sub 3%, aceasta este o consecință care uh, provine din reducerea datoriei. Deci, dacă dorim să reducem acest nivel înalt de datorie, cel mai, uh, cea mai bună cale este de a ține deficitul bugetar sub limita de 3%. Deci, după cum am spus și mai înainte, deja am luat aceste măsuri pentru a obține aceste rezultate și pentru ca deficitul bugetar de anul viitor să fie sub limita de 3%. Dar cu siguranță suntem deschiși și la alte propuneri și la implementarea altor măsuri dacă se poate. După cum am menționat și înainte, trăim într-o perioadă foarte neliniștită și în această perioadă bugetul trebuie ajustat în permanență și în timpul anului. Anul trecut am uh, ajustat bugetul cu mai mult de 4% din PIB, pentru că am observat că perspectivele de creștere se înrăutățeau în Europa și acest lucru sigur că influența și economia maghiară. Acesta a fost unul dintre lucrurile pe care le-am făcut. Am făcut acest lucru în trecut și suntem hotărâți să ținem deficitul bugetar sub limita de 3%. După cum spuneam, în februarie am luat deja aceste măsuri și sperăm că Comisia va observa că toate aceste măsuri vor uh, contribui la uh, reducerea deficitului bugetar și se va mai gândi la suspendarea uh, asistenței din fondul de coeziune. Să sperăm că acea hotărâre nu se va transforma în realitate. Următoarea întrebare. După cum uh, înțeleg, este vorba despre experiența noastră uh, referitoare la gestionarea datoriilor uh, în monedă străină din partea populației, din rândul populației. Aceasta este, într-adevăr, una dintre cele mai dificile probleme cu care ne confruntăm. Este o problemă care nu are o soluție rezonabilă în acest moment. Nu se va găsi nicio soluție acum. Este foarte ușor de spus că guvernul trebuie să găsească o soluție. Noi trebuie să acționăm, într-adevăr, trebuie să găsim o rezolvare și am uh, analizat multe studii, nu există nicio soluție scrisă, doar niște principii. De exemplu, scala este foarte importantă, ar trebui să fie abordată această problemă. Însă, guvernul maghiar a lucrat mult pe marginea acestui subiect, peste un an și jumătate, și cred că am identificat o soluție care să fie acceptabilă pentru toți actorii implicați. Și acesta este cel mai important lucru. Este o, o soluție care țintește aspectele cheie ale problemei. Nu vreau să intru în detalii pentru că este o chestiune foarte complexă, însă folosim uh, schemele de protecție a ratei de schimb pentru cei care uh, nu își pot plăti ratele lunare, însă apare și un oarecare risc din cauza fluctuației de curs, și s-ar putea ca creditele să nu mai fie performante. Pentru cei care se găsesc într-o situație de delinvență uh, există posibilitatea de a converti uh, creditele ipotecare în credite în forinți cu un procentaj uh, suplimentar de 5%. Sigur că băncile ar putea să aibă de pierdut. În acest caz, băncile au posibilitatea de a-și uh, amortiza 30% din pierdile respective. Am uh, stabilit care este compania de gestionare a activelor pentru că este un număr mare de uh, creditori care nu își pot plăti creditele ipotecare. Bilanțul este foarte complex și este o soluție dificilă, este greu de negociat cu toți actorii implicați, nu există o soluție scrisă în documente, însă cel mai important lucru, după acordul din 15 decembrie, am căzut de acord cu băncile nu numai în ceea ce privește designul acestor măsuri, ci și în ceea ce privește faptul că halved in year uh, 2013 and in 2014 the că băncile își vor armoniza uh, nivelul uh, de îndatorare cu cel uh, din Uniunea Europeană. Thank you. Uh, what I propose to do is I'll keep... Bun, iată ce vă propun să facem. Să punem întrebări pe perechi. Așadar, următoarea întrebare din partea lui Ole Schmidt, din partea ALDE, și apoi nu avem reprezentanți ai altor grupuri, deci uh, va urma o întrebare din partea lui Catherine Wortman-Cole. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc uh, pentru faptul că ați venit uh, alături și sunteți alături de noi, apreciem acest lucru în 1956 uh, este prima mea amintire politică. Știu că ungurii sunt uh, niște cetățeni cât se poate de curajoși, deci apreciez faptul că ați venit aici în fața noastră. Prima mea întrebare este de natură generală, însă puteți să răspundeți la ea cum doriți. Credeți că Ungaria este tratată într-un mod cinstit și justificat de către Uniunea Europeană în prezent? Acest lucru se referă și la discuția referitoare la înghețarea fondurilor uh, pentru anul viitor din fondul de coeziune. A doua întrebare se referă la uh, pactul Euro Plus. Eu provin din Suedia și noi suntem uh, un fel de congregație într-o congregație în acest uh, pact Euro Plus pentru că suntem oarecum în afara acestuia. Eu cred că aceasta a fost o greșeală din partea țării mele. Faptul că a rămas în afară. Dar ce părere aveți despre Ungaria? Este bine să rămână în afara uh, pactului Euro Plus? Pentru că ați vorbit foarte elegant despre mai multă cooperare și așa mai departe. Iar ultima întrebare se referă la euro în general. Aveți un calendar de aderare la euro? Vă mulțumesc! Corin. Uh, thank you very much for being... Uh... Corin, mulțumesc uh, foarte mult că ați venit uh, la Comisia Econ în calitate de raportor la Sixpack. Acesta a fost un element cheie pentru a crește responsabilitatea democratică și transparența la nivel european, iar discuțiile nu au avut loc numai în secret la Consiliu, ci au existat dezbateri publice aici, în acest Parlament uh, ales în mod democratic. Și sunt cât se poate de fericită că sunteți atât de deschis pentru și că intrați în dialog cu noi. Explicarea politicilor din Ungaria este un lucru foarte bun. Este clar că abordarea este în armonie cu uh, ceea ce prevede six-pack-ul. Ați vorbit despre economie, disciplină bugetară, reforme structurale. Toate acestea sunt foarte importante pentru a obține creștere economică și, în mod fericit, cifrele nu sunt atât de proaste pentru uh, moment. În orice caz, uh, am câteva întrebări concrete pe care aș dori să vi le adresez. În primul rând, Pactul pentru Stabilitate și Creștere nu se referă numai la cifre, numai la elementele de natură cantitativă, ci și la calitatea finanțelor publice. Și există multe critici referitoare la faptul că dumneavoastră v-ați folosit de fondurile de pensii pe care le-ați introdus în bugetul public și în felul acesta ați scăzut deficitul bugetar. O asemenea măsură este considerată a nu fi o cale durabilă de acțiune și se crede că va avea un efect negativ asupra a ceea ce este important pentru dumneavoastră și anume un sistem de pensii durabil pentru viitor. De asemenea, ați menționat sancțiunile despre care a vorbit comisarul Oli Rehn. Ce măsuri veți lua în următoarele luni, astfel încât politicile dumneavoastră să fie armonizate cu ceea ce dorim noi și ceea ce apreciem noi ca fiind o abordare europeană comună în contextul six-pack. Pentru că este de dorit ca Europa să devină din nou competitivă. În plus, ați vorbit despre doamna Christine Lagarde, despre o abordare responsabilă și rezonabilă, însă, în măsura în care sunt eu informată, femeiul a refuzat să intre în vreun program de asistență, de sprijin pentru Ungaria. Ce părere aveți despre această chestiune? Cum o gestionați? Veți reuși să negociați un program de sprijin cu femeiul? Cred că și aceasta este o întrebare interesantă și aș vrea să aflăm mai multe detalii de la dumneavoastră despre acest lucru. Vă mulțumesc! Thank you very much. Uh, I think we now get... Mulțumesc foarte mult. Cred că acum am intrat într-un uh, dialog economic pe chestiuni foarte tehnice. Poate puteți să ne răspundeți. Da, la prima întrebare și anume dacă suntem uh, tratați corect. Această întrebare o primesc foarte des de la jurnaliști și trebuie să spun uh, cum mă simt, în primul rând, când primesc această întrebare, pentru că uh, E vorba de o chestiune aparte aici. Atunci când trebuie să facem în economie ceea ce am făcut până acum, trebuie să știm care este obiectivul. Nu cred că, de fapt, întrebarea este cum mă simt sau cum ne simțim noi, de fapt, ci uh, dacă, și dacă tratamentul este corect și justificat. O să avem, uh, de asemenea, obiectivul de 3%, așa cum a stabilit și Comisia, acest obiectiv pe care îl vom regăsi în propunerea bugetară, iar uh, de deficitul bugetar de uh, probabil 2, uh, ceva la sută va fi sub 3%, Comisia zice 2,8% și vom reduce și deficitul. Avem de asemenea un control bun asupra bugetului și de asemenea punem în aplicare foarte multe măsuri și reforme și sperăm că aceste reforme să aibă o influență concretă pe creșterea economică și să ne ajute să ieșim din această criză. Cum te simți, deci, e un lucru și al doilea este trebuie să facem ceea ce facem și asta este ceea ce propunem. În al doilea rând, Pactul Europlus. Ungaria nu a intrat în acest în seminarul, n-am participat la seminarul de, din Suedia, pentru că am avut anumite probleme cu armonizarea taxelor, taxa pe corporații, o problemă pe care Ungaria nu a dorit să o rezolve la acel moment. Însă am făcut mulți pași în perioadele prevăzute și cu termenele prevăzute. Am întocmit foarte multe am luat foarte multe măsuri uh, și am luat măsuri care erau prevăzute în Europlus, fără să intrăm în acest club. Dacă Ungaria, ca și alte țări din estul și ce, Europei și din Europa Centrală, vor să fie competitive în ceea ce privește taxele și dacă vor să-și uh, gestioneze politica impozitelor, politica fiscală după modelul european, trebuie să se gândească cum să atragă investiții în țara lor și deci trebuie creat un uh, mediu fiscal uh, propice și atrăgător și asta este ceea ce încercăm noi să facem cu astfel de măsuri. În legătură cu pachetul celor șase măsuri, cred că acesta este unul din cele mai mari uh, rezultate ale președinției maghiare, six-pack-ul, pe care am reușit să-l promovăm și, de asemenea, și regulile mai uh, stricte pentru o disciplină bugetară mai bună. Asta este ceea ce doream eu să explic. Știm că pentru a îndeplini reforme trebuie să ai timp și trebuie să câștigi timp în anumite cazuri. În cazul unor țări pe care nu vreau să le numesc, se știe că Banca Centrală Europeană câștigă timp pentru ca aceste reforme să se poată pune în aplicare. Însă va trebui să găsim uh, o soluție și cel mai important, întrerupe președinta, acesta este una din sălile din Parlament în care fiecare șoapte se aude dacă vorbiți în paralel cu vorbitorul. Aș vrea să vă rog să nu mai vorbiți în timp ce vorbește domnul ministru. Mulțumesc. Bun, fără șoapte, spune ministrul. Dacă câștigi timp, aceasta este ceea ce te ajută să-ți îndeplinești obiectivele și dacă nu ești membru în zona euro, trebuie să găsești altă cale. Asta este ceea ce am făcut noi. Și cred că am folosit acest timp într-o manieră foarte bună pentru a pune pe picioare aceste reforme. Femeiul. Suntem în negocieri cu femeiul și cu Comisia Europeană pentru această negociere, după cum ziceam. Negocierile nu au început încă. Deci, suntem în negociere. Aceasta este formularea oficială și Comisia Europeană ne-a semnalizat câteva ne-a semnalat, mă scuzați, câteva puncte la care trebuie să începem negocieri oficiale și unul din punctele este procedura de încălcare a dreptului comunitar în ceea ce privește Banca Centrală. Pe 7 ianuarie, Comisia a cerut autorităților uh, ungare și pe 17 februarie autoritățile maghiare au răspuns la acest uh, apel și cred că problema se poate rezolva foarte, rezolva foarte repede. Apoi vom mai avea un dialog cu Comisia și cred că după aceea vom putea începe partea oficială a negocierilor. Este interesul tuturor uh, jucă, actorilor de pe această piață, Ungaria, Comisia Europeană și femeiul, să avem negocieri foarte rapide. Mulțumesc, spune președintele. Trebuie să accelerăm. Chiar Corin, îți dau cuvântul foarte repede și după aceea Teodor și Pervonș. Și după aceea mai avem câteva întrebări. Corin. Vreau să clarificăm un lucru. Ați spus că reformele structurale necesită timp și cred că deciziile BCE pentru zona euro au impact și pe zonele, zona non-euro. Și uh, femeiul a arătat disponibilitatea sa de a ajuta în acest sens înseamnă când spuneți despre negocieri că vreți să cereți un program de ajutorare din partea femeiului care v-ar ajuta de asemenea să câștigați timp? Ministrul? Ceea ce vreau să spun în declarația mea dinainte este că am îndeplinit ceea ce am propus și anume să îndeplinim cele mai importante reforme în ultimul an și jumătate. Este o perioadă foarte turbulentă dar mesajul principal este că mai degrabă trebuie să așteptăm rezultatele acestor reforme. Chestiunea femeiului este una cu totul diferită, pentru că din septembrie anul trecut vedem turbulențe puternice în general la nivel european. Știm care sunt probleme de pe piață și știm că, uh, de fapt, uh, obligațiunile maghiare au, au fost uh, împinse, au fost supraevaluate și Ungaria va trebui să rămână însă pe piață pe viitor. Întrebarea este însă la ce nivel va rămâne pe piață și fiind dat că există aceste niveluri foarte ridicate, Ungaria ar trebui să aibă într-adevăr uh, o poziție sigură. Noi nu vrem decât să obținem această poziție, pentru că aceasta înseamnă că putem să avem uh, o rată de acțiune, o generală, o posibilitate de acțiune mai mare. Însă nu aș vrea să dau nume de țări, însă câteva țări din Europa de Sud știu că de la 7% pe obligațiuni s-a trecut la 3% din cauza angajamentului Băncii Centrale Europene și uh, nu avem posibilitatea asta de uh, a modifica randamentul uh, obligațiunilor, avem nevoie de o opțiune sigură și opțiunea sigură este negocierea cu Uniunea Europeană și negocierea cu femeiul. Mulțumesc. Teodor. Mulțumesc, uh, doamnă președinte. Sigur că Ungaria este o țară dezvoltată, dar nu atât de dezvoltată ca Germania sau ca Franța sau ca alte țări din Uniunea Europeană, la fel cum și România e o țară mai puțin dezvoltată decât Ungaria. Și uneori mă întreb dacă instituțiile europene, ca și Fondul Monetar Internațional, înțeleg exact care e diferența între aceste țări. Și vreau să ridic aici o problemă și o întrebare. Uh, guvernul Ungariei și am urmărit foarte atent măsurile luate de guvernul Ungariei, măsurile luate de guvernul României, de exemplu, de alte guverne care au avut dificultăți în timpul crizei. Personal consider că impozitarea suplimentară a unor companii transnaționale care și în timp de criză au realizat beneficii, profituri tot mai mari în aceste țări, a fost o măsură mai bună decât reducerea salariilor, măsură adoptată în alte țări. Sigur, ea a fost judecată diferit de către uh, cei care au analizat aceste măsuri. Guvernul, uh, Guvernul Ungariei a cerut ca membrii Consiliului de Conducere al Băncii Centrale din Ungaria să depună jurământ în fața țării, măsură criticată de Comisia Europeană, criticată de Fondul Monetar Internațional. Pentru ce motiv putem critica o asemenea măsură? Păi, zice, domne, afectează independența băncii centrale. Iată o judecată care e greșită de cealaltă parte, nu de partea Ungariei. În aceste țări, repet, care sunt mai puțin dezvoltate, cu democrații mai tinere, cu sisteme de control și echilibru mai puțin solide decât în alte țări, s-a ridicat și problema foarte importantă a nivelului veniturilor din unități, din instituțiile care supraveghează piețele financiare. Și din nou a venit poziția Comisiei Europene și a Fondului Monetar Internațional, care au spus atacați independența acestor instituții, neînțelegând însă că în asemenea economii care abia au depășit stadiul de tranziție, putem ajunge la situații, și vă dau exemplu din România, ca să nu dau din Ungaria, al autorității de supraveghere a pieții asigurărilor, unde veniturile medii ale celor care conduc instituțiile de asigurare se situează undeva între 5.000 de euro și 10.000 de euro pe lună, în timp ce veniturile președintelui autorității statului de supraveghere a instituțiilor de asigurare e de 27.000 de euro pe lună. Când salariul mediu în România este de 500 de euro pe lună. Poziția Comisiei Europene și a Fondului Monetar Internațional e nu vă băgați aici, că afectați independența. Deci eu, ă, întrebarea mea este ă, dacă guvernul Ungariei rămâne mai departe în a-și apăra, după mine, poziția corectă în fața presiunii Comisiei Europene și a Fondului Monetar Internațional în aceste probleme. Vă mulțumesc. Thank you, uh, Pervenche. Mulțumesc, Pervenș. Merci, Madame la Monsieur... Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule ministru, în primul rând, țara dumneavoastră este prima care a beneficiat de sistemul uh, bilanțului de plăți în 2011, uh, dar în momentul în care uh, dumneavoastră ați ajuns la putere, situația era deja în curs și întrebarea este ce ați făcut de această facilitate care v-a fost acordată Ungariei? Nu am senzația că gestiunea acestei facilități va permis să restabiliți situația într-o într-o condiție bună. Mi-ați spus de asemenea că am venit, am mers foarte repede, mai ales tratând 300 de texte, ați spus, dar unele dintre aceste 300 nu sunt compatibile cu dreptul comunitar și mai ales cele cu privire la independența bancii centrale. Eu nu am uh, probleme cu faptul că, sigur, uh, remunerația s-ar putea să fie exagerată față de salariul mediu din Ungaria. Însă mă gândesc aici la legislația cu privire la statutul băncii centrale. Ați vorbit despre importanța zonei euro și despre sinergia care s-ar putea crea între statele membre din zona euro și statele non-membre, ceea ce eu nu contest. Însă, în această situație, statutul pe care dumneavoastră îl acordați băncii dumneavoastră și condițiile în care vă pregătiți dumneavoastră să deveniți un membru cu drepturi de pline în Uniunea Europeană are consecințe sau poate vreți să ne spuneți că vreți să ieșiți din Uniunea Europeană. În momentul în care stigmatizați felul în care Comisia Europeană tratează Ungaria, eu nu cred că guvernul dumneavoastră, de fapt nu înțeleg de ce un guvernul dumneavoastră, în loc să transforme Comisia Europeană și Uniunea Europeană în țapul ispășitor care folosește politica internă a Ungariei, de ce nu faceți eforturi pentru ca să găsiți la nivel european un răspuns corect împreună la o situație ca cea în care se află țara dumneavoastră sau alte țări din Uniunea Europeană? Atunci când spuneți că ați adaptat, adoptat foarte multe texte, spuneți-mi, vă rog, în ce măsură aceste texte adoptate au facilitat ceea ce reprezintă în țara dumneavoastră sursa cea mai importantă de creștere, și anume rețeaua IMM-urilor. Mi se spune că Viața IMM-urilor de astăzi în Ungaria a devenit un infern din cauza suprapunerii legislațiilor și din cauza măsurilor democratice pe care le-ați luat dumneavoastră. Printre aceste 300 de inițiative și chiar mai mult, ce ați făcut dumneavoastră în uh, ceea ce privește fiscalitatea? Pentru că una din dificultățile țării dumneavoastră este tocmai natura fiscală a reformelor pe care le-ați introdus. Eu nu sunt neapărat un apărător al pactului Europlus, dar prin faptul că ați respins pactul Europlus, cred că, um, de fapt, ați respins-o pentru singur motiv pentru care ar fi trebuit să-l acceptați, adică armonizarea fiscală. Tot restul măsurilor care duc la creșterea inegalităților pe piața muncii nu au fost foarte bune. Ați văzut cât ce elev bun ați fost cu rezultatele pe care le constatăm acum. În domeniul reformei fiscale, vă întreb atunci, cum puteți corecta linia pe care ați pornit-o acum pentru a nu agrava inegalitățile, a corecta datoria pentru că se vede că prin uh, impozitul unic pe care l-ați introdus, aceasta este consecința. Și un ultim punct, dacă îmi permiteți, vă mândriți cu rezultatele pe care le-ați menționat înainte. Dar toată lumea știe că ceea ce ați obținut, cum, cum ați obținut aceste rezultate, este secretul lui Polișinel acesta. Și e vorba de o operațiune de one shot, adică transferul fondurilor pensiilor private Puteți să-mi explicați, vă rog, cum veți continua în această strategie, pentru că eu nu cred că mai aveți prea multe pensii private pe care le puteți reintegra în bugetul public. Mulțumesc! Um, we haven't got a great deal of time left, so... Nu avem foarte mult timp la dispoziție. Voi mai permite două întrebări uh, suplimentare pentru ca domnul ministru să răspundă la toate. Deci Silvi și după aceea Ildico. Silvi. Mulțumesc, domnule ministru. Mulțumesc, domnule ministru, pentru că ați venit astăzi aici și pentru faptul că ne-ați uh, ajutat ca raportor la pachetul celor șase măsuri. Vă mulțumesc pentru că ați fost de acord să participați la dialogul uh, economic. Mulțumesc tuturor funcționarilor care ne-au ajutat la punerea în aplicare, la formularea acestui text. Am o întrebare mai generală și fără agresivitate, dar fără prea multă compasiune în același timp nu aveți impresia că cea mai importantă valoare pe care o avem în comun în Uniunea Europeană este respectarea dreptului și respectarea unui stat de drept este cea, acel element care permite cetățenilor să cor- trăiască corect, îmi cer scuze, dar și întreprinderilor să cunoască mediul juridic legal în care vor lucra. Deci, în ceea ce privește independența băncii centrale, chestiuni care afectează companiile de asigurări, toți cei care au fost uh, confruntați cu schimbări juridice brutale. Nu aveți impresia că toate aceste măsuri nu va face decât să vă complice poziția în Uniunea Europeană și va strica imaginii Ungariei. Nu mă gândesc aici la idealuri, dar mă gândesc că dacă un investitor dorește să investească în Ungaria, nu va avea impresia că aceste contracte vor fi încălcate, oare dacă Banca Centrală nu este independentă, nu va avea de suferit. Într-un cuvânt, vreți să rămâneți pe cursul european, vreți să intrați în zona euro? Cred că această întrebare va fost pusă și de către domnul Loli Schmidt. Aceasta înseamnă că trebuie să existe constrângeri și că va trebui integrate aceste constrângeri, va trebui să fie de asemenea uh, apoi prezentate opiniei publice. Vă spun uh, aceasta ca reprezentante a unei țări care n-a fost întotdeauna exemplar uh, în ceea ce privește respectarea directivelor. Nu e vorba să vă arunc acum cu pietre în grădina dumneavoastră, dar e vorba de, crea- de creșterea în tuturor țărilor și dacă oare n-ar fi mai bine să respectăm atunci regulile care există pentru ca să obținem acest lucru. Mulțumesc. Mulțumesc, Ildico, ultima întrebare. Köszönöm szépen, elnök asszony, és eh, tisztelettel köszönöm Doamnă președinte, mulțumesc. Aș dori să-i urez revenit uh, uh, secretarului de stat. Aș dori să le mulțumesc pentru întrebările relaxate sau mai puțin relaxate are uh, membrilor comisiei. Sunt uh, parte din uh, partidul de la guvernare din Ungaria și uh, nu voi fi foarte obiectiv. Cuvintele nu sunt atât de importante ca cifrele. Eu sunt economist și cred în cifre. Cred că și dumneavoastră și Comisia puteți interpreta aceste cifre cu obiectivitate. Aș dori să repet unele din uh, aspectele cele mai importante menționate. Când Ungaria a intrat în Uniunea Europeană, în 2004 procedura uh, de deficit excesiv a fost imediat lansată împotriva Ungariei. A fost între 6 și 8, 9% deficitul timp de ani de zile, într-o țară care nu a avut creștere economică. Într-un unul din ani, PIB-ul Ungariei s-a contractat cu 7%. Ungaria a fost poate prima țară care chiar înainte de criză a trebuit să apeleze la ajutorul financiar al Uniunii Europene. Iar ajutorul financiar, dacă nu ar fi fost acordat, Ungaria ar fi dat faliment. Bineînțeles, guvernul nu a putut să repare situația și a intrat într-o perioadă de recesiune. După aceea, guvernul s-a schimbat în 2010 și acum guvernul actual a cooperat cu Uniunea Europeană și a fost foarte ambițios în atingerea scopului uh, de a reduce deficitul bugetar. În același timp, vrem să relansăm creșterea economică. Comisia apreciază această dorință a guvernului maghiar de a face aceste lucruri. Am redus deficitul anul trecut și uh, economia a crescut cu 1,7%, dar acum Comisia spune că nu măsurile sunt de vină, ci spiritul. Nu pot să contest uh, spiritul, dar pot să prezint cifre și cifrele arată clar că direcția pe care a luat-o economia este una bună. Și țintele guvernului sunt de asemenea bune. Voi uh, pune câteva întrebări, doamnă președinte, dar voi uh, profita de prilej pentru a spune ceva în această comisie. Am o întrebare nu doar pentru uh, ministru, dar și pentru colegii din comisie. Cifrele sunt bune, dar comisia spune că politicile economice ale guvernului nu sunt sănătoase, pentru că există măsuri care nu sunt prea convenabile. Dacă nu vă place direcția Ungariei, dacă nu vă plac măsurile, ce vreți să schimbați? Ce vi se pare de neacceptat? De ce mi se pare că Ungaria este criticată. Președinte, este un dialog economic între Comisie și guver- ministrul ungar. Ați vorbit patru minute și nu mai avem timp pentru ministru. Dacă aveți întrebare pentru ministru, vă rog să o puneți. Uitați-vă, vă rog, la ceas. Am pus deja întrebarea în ultima propoziție. Îmi pare rău dacă v-am supărat. Thank you. Thank you very much. Uh, Mulțumesc. Mai avem timp? Doamnă președinte, dacă vreți ordine, trebuie să faceți ordine în sală. Uh, nu e, există niciun motiv pentru care vizitorii, vizitatorii să ne tulbure liniștea. Noi nu ne mai putem auzi aici. I was coming to that next. Right, minute. Chiar asta voiam să spun. Vă rog, domnule ministru. Thank you very much. Uh, I... Mulțumesc. Voi încerca să fiu succint potrivit uh, legii. Ungaria și Banca Națională uh, au fost, sunt și vor fi independente. Aceasta e, acesta e principalul mesaj. Și voi spune de ce. Nu pentru că cineva cere acest lucru, dar din propria experiență, Banca Națională Ungară trebuie să fie independentă și să supravegheze stabilitatea prețurilor. Președinta, îmi pare rău. După cum am spus, șaptele din cameră se aud până aici. Aproape că nu pot să-l aud pe domnul ministru și stau lângă el. Știu că urmează să votăm. Vă rog să nu mai vorbiți despre voturi. Veți avea timp să faceți asta mai târziu. Nu voi începe până când uh, nu e tăcere în sală. Vă mulțumesc! La mijlocul anilor 90, în Ungaria, inflația era de 25-29% timp de 3 ani. Știm cât este de dureros cu asemenea inflație. De, ase- de aceea cred că e în interesul celor 10 milioane de cetățeni ungari ca Banca Națională să fie independentă în viitor și în prezent și banca are o sarcină importantă de a supraveghea inflația. Potrivit procesului de încălcare, Uniunea Europeană a pus șase întrebări. Există încă două aspecte nelămurite și trebuie să mai negociem. Unul se referă la obligația ca uh, membrii guvernului să facă un jurământ, dar potrivit Constituției, toți oficialii trebuie să facă acest lucru, să jure pe Constituție. Aceasta arată respectul uh, legilor europene. Și Constituția este legea fundamentală. Doamna președinte, iarăși vorbiți, vă rog să încetați. Un alt aspect se referă la guvernatorul băncii centrale. Avem un regulament general pentru oficialii publici și cred că el trebuie aplicat și în acest caz. Comisia a pus șase întrebări și unul din aceste puncte se referă și la fuzionarea între uh, Autoritatea Fiscală Națională și uh, Autoritatea Națională și am spus că nu vrem acest lucru. Este doar o posibilitate. Există două aspecte ce pot fi negociate rapid și nu există o amenințare în Ungaria referitor la independența Băncii Naționale. După cum am menționat, este vorba de protejarea intereselor uh, cetățenilor maghiari. Și a existat problema țapului spășitor, este o problemă diferită. Politica economică se referă la îndeplinirea sarcinilor, la uh, atingerea reformelor. Trebuie să reducem deficitul bugetar, să reducem uh, îndatorarea și chiar asta facem. Referitor la IMM-uri, avem reforme puternice și scheme de susținere pentru acestea. Ieri am anunțat că în Ungaria, cu ajutorul fondurilor structurale și jumătate fonduri naționale, avem noi măsuri pentru companii, pentru cercetare și dezvoltare. Jumătate din bani vor fi alocați IMM-urilor, și cred că trebuie să luăm în considerare efectele. În ceea ce privește povara administrativă, avem, avem cifrele. Înainte de a ajunge la putere, peste În ceea ce privește aderarea la zona euro, Ungaria s-a, și-a asumat când a intrat în Uniunea Europeană să treacă la moneda euro, dar întâi trebuie să îndeplinim uh, cerințele necesare. Cu deficitul putem să rezolvăm, dar problema este nivelul datoriei, care este de 80% și scă pentru scăderea datoriei avem nevoie de o creștere puternică. Și reformele sunt importante pentru creșterea economică. Apoi, trebuie ca deficitul bugetar să fie sub 3%, dar suntem hotărâți să trecem la moneda euro. Dar întâi trebuie să îndeplinim toate criteriile. pensiile private. Vă rog, folosiți uh, acestea sunt, este vorba de uh, pensiile private obligatorii. Cum, ceva, cum poate fi ceva pri, privat obligatoriu? Este o contradicție aici. Sistemul era obligatoriu. Ce piață mai există când avem un asemenea sistem? Cum pot instituțiile să uh, concureze pe piață când oamenii sunt obligați să adopte sistemul? Problema principală este datoria. În fiecare an datoria uh, a creat o gaură de 1,3-1,5% în buget. De ce a crescut astfel datoria. Acesta era un motiv, problema pe care am menționat-o și am rezolvat-o. Dacă vorbim de economia liberă de piață, trebuie ca sistemul să fie uh, la alegere, nu obligatoriu. Referitor la cifre, Vă voi da doar două cifre. Pentru în anul 2002, an cu alegeri, deficitul era de 9%, în 2006 deficitul era 9,3%, de asemenea un an electoral. 2010 e primul an când guvernul acesta a reușit să scadă deficitul 4,4%, anul trecut a fost sub 3% și anul acesta va fi de asemenea sub 3% și cred că am evoluat în acest punct de vedere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! mulțumesc că ați fost uh, în comisie. Este foarte greu să ținem uh, reuniune în această sală din cauza zgomotului, dar vă mulțumesc că ați stat până la sfârșit. Vă mulțumesc, domnule ministru, pentru că ați venit. Vom trece la următoarele puncte pe ordinea de zi și vom trece la, la voturi. Vă voi da câteva momente să rezolvați problema listelor de voturi. Mulțumesc! Okay, could everybody take their seats? Vă rog să vă așezați la locurile dumneavoastră. Avem uh, multe de făcut. Și vestea proastă este că trebuie să ascultați comunicările președinției, care au fost amânate. În primul rând, trebuie să vă spun că a existat o delegație ECON la Singapore și Hong Kong, care s-a deplasat acolo săptămâna trecută. Eu, Teodor Stolojan și Alin McCarthy au participat. Au existat întâlniri uh, împreună, întâi la Singapore, cu miniștri de acolo, industria comerțului, finanțe, autorități de management și CEO-ul uh, de la bursa din Singapore. De asemenea și cu Asociația Investitorilor uh, și cu Comisia pentru Comerț Internațional. La Hong Kong ne-am întâlnit cu secretarul de stat pentru finanțe, cu reprezentanți ai uh, lumii afacerilor, cu reprezentantul bursei din Hong Kong, cu autoritatea de management de acolo, reprezentanți ai băncilor, Asociația pentru titluri de valoare și programul de informare privind lumea afacerilor. S-a discutat despre legislația din uh, domeniul financiar, uh, criza existență și ocupare, de asemenea și despre multe alte lucruri, inclusiv uh, directivele ITC, instrumente financiare, tranzacții financiare, taxa pe tranzacții financiare și, sigur, cerințele de capital și directiva respectivă datorii suverane și chestiunea monedei euro. Am venit de acolo cu multe idei bune pentru ale eventual introduce în legislația noastră. Calendarul revizuit uh, al întâlnirilor din 2012 uh, și pe acesta vi-l voi prezenta după votul din plenară uh, urmează niște modificări bugetare, astfel încât nu vom mai putea avea întâlniri care uh, să aibă loc uh, marțea și miercurea, așa cum procedăm săptămâna aceasta, ci va trebui să le avem luni și marți sau miercuri și joi. Deci două dintre întâlniri în cea de-a doua jumătate a anului acesta au trebuit să fie mutate. De asemenea, în ceea ce privește biroul și uh, munca acestuia, coordonatorii au uh, decis ca măsură de precauție să se informeze administrația referitor la uh, nevoia de uh, întâlniri suplimentare în anumite săptămâni, dar cred că vi s-a spus deja acest lucru. Se publică acum și informațiile privind uh, activitatea în derulare pe site-ul de internet. Este o propunere care a fost înaintată către coordonatori. Această măsură a fost deja luată, deci pe site-ul de internet uh, se găsesc uh, aceste informații, informații care provin de la uh, secretariat. Deci, cred că veți găsi toate aceste informații care vor fi utile pentru dumneavoastră pe acest site. Veți putea observa um, avizele, numele raportorilor, raportorilor din urmă, termenele de punere a amendamentelor, um, comisiile care dau și ele avize. Toate aceste lucruri sunt publice pe uh, site. Deci poate că acum opinia publică nu va mai întreba <coughs> raportorii și raportorii din umbra, precum și secretariatul, în aceeași măsură ca și până acum. În după amiaza aceasta, uh, trebuie să vă reamintesc că vom începe la 3 și jumătate, nu la 3. Vă reamintesc acest lucru și primul punct va fi o prezentare a proiectului de raport privind uh, taxa pe tranzacții financiare. Thank you. Și cu aceasta cred că ar trebui să ne testăm cardurile de vot. Deci vă rog cu toții să introduceți cartela de vot în consola de vot pentru a verifica dacă funcționează sau nu. Deci eu facem un vot test. Votul de probă este deschis. Să apese toată lumea pe buton. Too too, too many EPP. Three too many EPP. Avem cu trei uh, voturi mai mult din partea PPE, cu două în plus, un vot în plus din partea PPE. Acum suntem în ordine. Avem 44 de carduri uh, introduse în consolă și doar 43 de butoane apăsate, deci cineva nu a apăsat sau mașina nu, consola nu funcționează. No, 44, 44, right. Bun, 44, 44, toate consolele funcționează. Vă mulțumesc foarte mult pentru acest test. Așadar, începem acum cu proiectul de raport din partea lui Astrid Luling privind modificarea directivei Consiliului privind restructurarea cadrului comunitar de impozitare a produselor energetice și a electricității. Compromisul CAPA. Nu? Îmi cer scude. Întâi avem propunerea de respingere. O propunere de respingere. Așadar, dacă aceasta se adoptă, atunci acesta este finalul acestei <laughs> chestiuni. Foarte tentant, într-adevăr. Bun, cine este pentru? Împotrivă? Se respinge. Compromisul K. Cred că este vorba de o singură parte, deci pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Trecem acum la 108. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 112. Pen, nu, nu votăm. Amendamentul 6. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 10. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 16. Pentru, împotrivă, abțineri, Cred că se adoptă, dar haideți să verificăm. A votat toată lumea, votul este închis și, într-adevăr, se respinge. De aceea am și verificat. 20 pentru, 24 împotrivă. 7 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, Agri 7 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 8 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 117 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 118 nu votăm. 119 pentru, împotrivă, abțineri, se... Să verificăm 119. Everybody voted, vote you have, votes closed. A votat toată lumea, votul este închis. 24 pentru, 17 împotrivă, iată, se adoptă. Amendamentul 9 pentru, împotrivă, abțineri. Haideți să verificăm, vă rog, pentru că și cu abținerile nu are și clar care este rezultatul. A votat toată lumea, votul este închis. Se adoptă 23 pentru, nu împotrivă. 120 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Envi 17 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm? Este dificil de spus care ar fi fost rezultatul. A votat toată lumea? Da. Se adoptă. 23 la 21. Îmi cer scuze. Deci 121 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 122, nu votăm. 123 și altele pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Verificăm, verificăm. 21 la 21. Deci se respinge. Amendamentul 125, 126 și 11 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că trebuie să verificăm. Everybody's voted. That's 21, 21. Din nou 21 la 21 se respinge și acesta. Compromisul L. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Verificăm. Moi, je Doamna președinte, aș dori să spun ceva cu privire la compromisul L. Știți că eu am fost pentru înlăturarea proporționalității care a fost uh, respinsă la 21 cu 21. Și până în această dimineață am avut un compromis L care propunea data 2028 pentru introducerea pro, uh, proporționalității. Aceasta a fost schimbată peste noapte la 2025 și aș vrea să întreb pe colegii mei să, dacă sunt de acord să voteze împotrivă, deci îi rog să-l voteze împotriva acestui nou compromis și să voteze pentru amendamentele 128 și 129 ale domnului Filip de Bacher și a doamnei Laplan care vor restabili cifra 2028. Mulțumesc! Okay, right, well the vote is Ok, votul este deschis. Ați spus, ați auzit ce a spus raportorul? Mai trebuie să voteze patru persoane, o persoană. Închid votul. Votul este așadar închis. Și se adoptă 24 la 20. Trecem acum la 130. Pentru, Împotrivă? Abțineri? Haideți să verificăm. O sută treizeci, da? O sută treizeci. A votat toată lumea, vă mulțumesc. Iată, se respinge. 10 pentru, 22 împotrivă. Și cu aceasta trecem la 131 pentru, îmi cer scuze, acesta a devenit caduc, așa încât trecem la 132. Pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV 18 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 133 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV 19 pentru, împotrivă, abțineri, se... Trebuie să verificăm pentru că este foarte apropiat votul. 23 la 21 se adoptă. 134 pentru, împotrivă, abțineri. Îmi cer scuze, trebuie să verificăm și la acest vot, 134. Se respinge 21 la 17. ITRE 12 pentru Nu, este același lucru, se respinge și acesta. 135 pentru. Împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul N. Pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul N. Pentru, împotrivă, abțineri, trebuie să verificăm. Compromisul N. A votat toată lumea, votul este închis. 23 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. I315 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 100... Acestea sunt toate la fel. 147 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 148 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 149 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar vom verifica. 23 pentru, 21 împotrivă, se adoptă. 16 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 150 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Envi 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul O pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 156 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 157 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 158 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 159 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Itre 17 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Dar verificăm dacă doriți. 160 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 161 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 162 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 163 nu se votează. Compromisul P pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 167 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul Q pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm compromisul Q. ...23 pentru, 21 împotrivă. Se adoptă. 172 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Tran 14 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 173 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 174. Vreți să verificăm la 173? Ok. Votul este închis. 25 împotrivă, 18 pentru, se respinge. 174 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul R pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 176 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul nu, nu mai poate face, avea nicio influență de pe noua poziție. Compromisul S. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. S. Compromisul S. ITRE 20. Pentru. Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge, dar vom verifica. Din nou un vot foarte strâns. A votat toată lumea, votul este închis. Iată, s-a, se adoptă 23 la 21. 184 pentru, împotrivă. Abțineri. Hm. Îl verificăm și pe acesta. 184. A votat toată lumea, votul este închis. Se respinge. i 21 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. NV 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. ITRE 22 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 185 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 189, 186 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 187 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 188 pentru, împotrivă împotrivă, abțineri, se respinge. 189 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 190 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 191 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 8 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. ITRE 23 pentru, împotrivă, abțineri, se se respinge. Agri 9 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se adoptă, dar vom verifica. Agri 9, vă rog. Two more to vote. Vă rog să apăsați pe butoane dacă votați. Acum închidem votul. Se adoptă 27 pentru și 16 împotrivă. Compromisul T, cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Se adoptă. PP-ul a votat mai târziu. 195 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Bugete 5 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 196 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 197 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Agri 11 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 198 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 199 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 199, vă rog? A votat toată lumea? S-a închis votul. Se respinge 29 împotrivă, 15 pentru, ITRE 25 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 200 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 26 ITRE pentru, împotrivă, abțineri, se respinge 15 TRAN, cine pentru, împotrivă, abțineri, se respinge TRAN 16 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul U pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. ITRE 29 pentru, împotriva abțineri se respinge, 214 pentru împotriva abțineri se respinge, ITRE 13 pentru împotriva abțineri se respinge, 215 pentru împotriva abțineri se respinge, 20 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 27, 217 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, I3 31 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, I3 32 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, I3 33 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 218 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul A pentru 22 pentru, împotrivă, abțineri. Putem verifica 22. Simply voted, two to vote. A votat toată lumea, mai sunt două persoane care trebuie să voteze, mulțumesc. Închidem votul. 23 la 19 se adoptă. Compromisul A pentru, împotrivă, abțineri se, se aprobă, se adoptă, mă scuzați. Tran 1 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. NV2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Amendamentul 2 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 25 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 26 pentru, împotrivă, abțineri se respinge, 4 pentru, împotrivă, abțineri. Cred că se respinge, dar haideți să verificăm. We're checking four by the rapporteur. Verificăm 4 din partea raportorului. A votat toată lumea. Da, 13, 19 la 24 se respinge. 27 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă, 28 nu se votează, 3 trans pentru împotrivă, abțineri se respinge, MV4 pentru împotrivă, abțineri se respinge, bugete 1 pentru împotrivă, abțineri se adoptă. Vreți verificare la bugete 1? Bine, verificăm bugete 1. A votat toată lumea, se închide votul și se respinge. Destul de evident. Cred că cineva știa că a votat pe dos. 31 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 32 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 34 pentru. Ce vreți să verificăm? 32? Sigur, verificăm 32. votes closed. 20... Dacă a votat toată lumea, se închide votul 27 pentru, 16 împotrivă. E mai bine să verifici decât să greșești. 34 pentru, împotrivă. Doar câteva mâini. Haideți să verificăm 34. 34 we are checking. Every that's... Toată lumea a votat, deci 21 la 20 se adoptă. Da, văd că lucrurile sunt strânse. Uh, Agri 1 pentru împotriva abțineri se adoptă. Envi, mă scuzați, 5 pentru împotriva abțineri se adoptă. Compromisul B pentru împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul 6 pentru împotriva abțineri se adoptă. 40 La șase scria socialist și PP. Sunteți împotrivă, da? Bine, haideți să verificăm șasele. So it probably changed, but no, that is rejected by... Văd că se respinge diferența de 1, 21 pentru, 22 împotrivă. Amendamentul 40, cine pentru? Împotrivă, abțineri se adoptă. 41 pentru, împotriva, abțineri se respinge. 7. Pentru, împotrivă, abțineri. Cred că lipsește un grup. E vorba de amendamentul 7 și 43. Have voted? Votes closed. A votat toată lumea, se închide votul, se respinge. 44. cine pentru, împotrivă, abținere se respinge. 44. PP. Putem să mai verificăm o dată 44. Against. Triva, abține, se respinge. 45 pentru împotrivă, abțineri se respinge, 46 pentru împotrivă, abțineri se respinge, uh, NV6 pentru împotrivă, abțineri se verifică, 6 NV. A votat toată lumea, se închide votul. 24 pentru, 20 împotrivă, se adoptă. ITRE 1 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 47 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 49 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 50 pentru, împotrivă. Verificăm 50. Uh, A votat toată lumea, 22 la 22 se respinge. NV7, cine pentru? Jean-Paul, da? Doamnă președinte, tocmai mi-am dat seama că am mai redus sau mai redus numărul celor de la PPE și nu mă miră. Aș fi vrut să știu dacă avem destui deputați PPE aici sau dacă nu a votat cineva până acum și ar putea să voteze pentru ca să completeze numărul votanților. Am avut 44 de carduri la început și s-a votat, votat era 44. Dar mulțumesc, doamnă președinte, îmi cer scuze pentru această intervenție care este dotat, datorată unor turbulențe pe traseu. Nu, aceasta nu face decât să arate cât de mulți și-au introdus cărțile de votare și câți au votat. Deci o să încerc să aștept până când votează toată lumea și să anunț dacă ați votat sau nu. Suntem la A 50 s-a respins, 22 la 22 și acum trecem la NV7. Cine-i pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. 51 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul C pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul D pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm compromisul D. Pentru că nu e unanimitate. Everybody's voted. 22. Dacă a votat toată lumea, deci 22 la 22 se respinge. E rândul amendamentului 57 acum. Cine-i pentru? 57 pentru că a căzut compromisul. Bernard Nange cine pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. 58 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 59 pentru, împotrivă, That's fallen. Yeah, yeah, yeah, yeah. You go to 62. So you go to 62. You go to 62 simply. Yeah. Uh, If, uh, if these. this is adopted, this form. Yeah, yeah, yeah, okay. So, 62. so we're now to 62. Yeah. Okay. Suntem deci la 62 acum. Cine-i pentru? Împotrivă, abțineri, se adoptă. Compromisul E pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 68. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se respinge. 69. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri se adoptă. 70. Pentru. Nu, 70 a căzut. 71. Pentru. Împotrivă. Abțineri se adoptă. 73. Pentru. Împotrivă abțineri, se respinge. Verificăm 73. A votat toată lumea. 23 pentru, 21 împotrivă. Se adoptă. Tran 6. Cine-i pentru? Împotrivă. Abțineri. Se respinge. 74 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul F pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul G pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 84 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. 85 pentru, împotriva, abțineri se respinge. Envi 12 pentru, împotrivă, abțineri, se respinge. Compromisul H pentru, împotrivă, abțineri. Verificăm compromisul acesta. Încă o persoană care trebuie să voteze, a votat toată lumea, se adoptă 23 la 21. 88. cine pentru? Împotrivă. Abțineri. Cred că se respinge. Haideți să verificăm. Încă trei persoane care trebuie să voteze. Dacă trebuie să votați, votați acum, se închide votul. Două persoane care mai trebuie să voteze. Da, mulțumesc. 24 pentru, 20 împotrivă. Se adoptă. 89 pentru, împotrivă, abțineri, se, abține, se respinge. Agri 2 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Agri 13 pentru, împotrivă, abțineri se respinge. Compromisul uh, I pentru, Compromisul I pentru împotrivă abțineri se adoptă. Agri 3 pentru împotrivă abțineri se respinge. 95 pentru împotrivă abțineri se respinge. Ce anume? Well, some, some funny thing. Ceva amuzant. Bine, haideți să verificăm 95. Văd că și Astrid e uh, deja în barcă. Așadar, mai avem două persoane care trebuie să voteze. Cineva mai trebuie să voteze o persoană, mulțumesc. 22 la 22. Bine că a apăsat și ultima persoană și acum am respins amendamentul. Agri 4 pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul J pentru, Ah, pare rău, pare rău. 96, bine, verificăm cine pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Compromisul J, pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 103, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. 104, pentru, împotriva abțineri, se respinge. 105, pentru, împotriva abțineri, se respinge. 106, pentru, împotriva, abțineri, se respinge. Și înainte să trecem la votul final, haideți să verificăm dacă nu am uitat ceva din compromisurile deja existente. Am avut o senzație ciudată. Votăm acum textul amendat ca atare. Se deschide votul. Votăm textul amendat. S-a închis votul. 22 pentru, 6 împotrivă și 16 abțineri. Și acum deschidem votul pe eh, propunerea de rezoluție. S-a deschis eh, votul. încă o persoană care mai trebuie să voteze, încă o persoană mai trebuie să voteze, se închide votul, cineva nu a apăsat, mulțumesc, 22 pentru, 6 împotrivă și 16 abțineri. La fel ca înainte, vă mulțumesc foarte mult! Right. And congratulations to Astrid. și felicitări lui Astrid. Uh, now it's problem. SEP, <laughs> somebody else's problem. <laughs> Thank you, so, uh, yeah. One less. Okay, let's travel. Let's let's let's continue. Să continuăm. Suntem acum. Vă rog să faceți liniște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 Mm, putem să verificăm amendamentul 30? Verificăm 30. Nu am văzut uh, mâinile ridicate în același timp. N-am putut să-mi dau seama. 42 de voturi pentru. Jumătatea au ridicat mâna după ce am spus pentru că vorbeam foarte repede. 31 pentru,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 12 pentru, împotriva, abțineri, se adoptă. 13 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. 14 pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot electronic privind textul modificat. Mai trebuie să voteze 3 persoane. 43 pentru și nimeni împotrivă, nicio abținere. Vot privind uh, rezoluția legislativă. Votul s-a deschis. Mai trebuie să voteze șase persoane. Haideți, apăsați pe butoane. Au votat 38, închid votul. 39, votul s-a închis. 38 pentru și o abținere. Nimeni împotrivă. Felicitări raportorului. Trecem acum la uh, avizul Elenei Băsescu. Cred că Arlin vrea să explice întâi pentru socialdemocrați. Uh, Voiam să-i mulțumesc raportoarei pentru eforturile depuse și pentru că a acceptat multe din amendamentele mele. Vreau să informez pe colegi înainte de vot că grupul meu se abține pentru amendamentul 20 pentru că în timpul uh, consultărilor cu jurii am decis că avem nevoie de mai mult timp să analizăm problema și anume Comisia a spus la început că termenul uh, prevăzut este de o zi și eu consider că cu termenul prevăzut înseamnă imediat. Vreau să clarific acest termen. Ne vom abține până avem mai multe informații în ceea ce privește acest amendament. Dar îi mulțumesc raportarii pentru eforturile de a adopta multe din amendamentele mele. Președinta, mulțumesc foarte mult. Să începem amendamentul 2 pentru... Putem să votăm uh, în bloc? Hai să luăm amendamentele 2 până la 14 pentru împotriva abțineri se adoptă toate amendamentele. 32 pentru împotrivă abțineri se adoptă. 15 până la 19 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Amendamentul, amendamentul 33 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 20 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Compromisul A pentru împotriva abțineri se adoptă. 21 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 35 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. Mm. 24 pentru, împotrivă, abțineri se adoptă. 36 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 37 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 26 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 27 pentru, împotriva abțineri se adoptă, 38 pentru, împotriva abțineri se adoptă. Să facem și considerentele toate împreună. Cine este pentru, împotrivă, abțineri, se adoptă. Vot electronic privind textul final. Votul este deschis. A votat toată lumea? Votați în continuare, nu plecați. Nu vă scoateți cardurile. Să închidem repede votul. 34 pentru, nimeni împotrivă. Vă mulțumesc tuturor.